Dragi colegi, cred că vom începe cu oarecare întârziere. Vă rog insistent așadar să luați loc și am să trec direct la punctul întâi de pe ordinea de zi și anume adoptarea ordinii noastre de zi. Doresc să vă informez că am propune ca punctul 7 referitor la politica comunitară în materie de inovare într-o lume schimbare, să îl mutăm, să-l discutăm mâine și în loc să mutăm punctul 10 la locul punctului 7. Cu această modificare minoră consider că putem adopta ordinea de zi și trec la punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22 februarie 2010 și dacă nu sunt obiecțiuni, acest proces verbal va fi considerat adoptat. Trecem așadar la punctul 3, anume comunicările președintei și doresc să încep prin a vă informa că prin procedura scrisă lansată după întâlnirea noastră anterioară, coordonatorii au hotărât să propună următoarea alocare de raport, respectiv de aviz, și anume raportul pentru propunere a regulamentului Parlamentului și Consiliului European vizând contribuția Uniunii Europene la finanțarea Irlandei revine grupului PPE și doresc să rog coordinatorul să desemneze un membru raportor. am autorizația să rostesc deja numele acestui coleg. Este vorba de Sean Kelly. Cel de-al doilea document, un aviz vizând ocupabilitatea, ocuparea în serviciile sociale, revine grupului um, socialist și aș dori coordonatorul să ne ofere numele unui coleg care se ocupe de acest aviz. În al doilea rând, doresc să vă informez asupra felului în care Parlamentul European dorește să își organizeze reacția la strategia UE până în 2020. A existat o întrunire organizată de președintele Parlamentului, implicând șapte sau opt președinți ai uh, comisiilor care au fost percepuți ca cei mai uh, Uh, legat de problematica obiectivelor 2020, iar primele comentarii asupra strategiei până 2020 au fost exprimate. Aș spune că principalele probleme țin de procedură mai mult decât de substanță. Iar sentimentul general a fost acela că nu există suficient timp pentru ca Parlamentul uh, să participe într-o dezbatere onestă asupra strategiilor 2020 UE. Și pentru a putea adopta această strategie, uh, Consiliul va începe deja săptămâna viitoare discuțiile, calendarul fiind extrem de strâns, dorind să adopte documentul în summitul din luna iunie. Comisia, firește, uh, lucrează asupra linilor directoare și altor uh, documente. Um, uh, rolul Parlamentului este extrem de limitat în documentul prezentat deocamdată de Comisie și considerăm că nu corespunde tratatului Uniunii. Ca atare, va trebui să facem eforturi susținute. Vorbesc acum în nume personal, nu în numele președintelui Parlamentului European. Cred că va trebui să facem totul pentru a ne face auzită vocea, întrucât reprezentăm cetățenii europeni și, ca atare, Parlamentul European trebuie să aibă o voce puternică pentru a vorbi în numele acestor cetățeni în ce privește strategia UE 2020. Anumiți um, președinți de comisii au uh, solicitat amânarea întregului proces uh, Um, al adoptării acestei uh, strategii pentru după vară. Unii sunt realiști și um, consideră că din momentul în care mașinăria a fost pusă în mișcare și um, există o urgență în adoptarea documentului uh, privind strategia 2020, uh, va trebui să mm, ținem seama de acest calendar. S-a mai discutat de asemenea felul în care ne putem noi organiza în Parlament pentru dezbaterea privind strategiile pentru 2020. Printre altele, a existat și ideea unui comitet ad hoc sau a unui comitet director Apoi s-a mai vehiculat ideea unui forum al uh, președinților de comisii um, pentru a organiza mai bine dezbaterea. În cele din urmă, la cina de lucru, lucrurile au rămas uh, în coadă de pește. Decizia a fost luată ulterior și s-a cerut conferinței președinților comisiilor să organizeze um, efortul uh, Parlamentului European în ce privește această dezbatere a strategiilor 2020. Ca atare, conferința președinților de comisii va face o propunere pentru organizarea muncii Parlamentului în vederea strategiei 2020. Acestea sunt informațiile pe care doream să vi le împărtășesc. Uh, Din partea mea, acestea au fost lucrurile și aș dori acum să-l rog pe Lambert Van Listernoy să ia cuvântul. Cu oarecare ezitare, spun că cu acest nou start al Consiliului și Comisiei, Așa cum s-a întâmplat și în trecut, când eram nevoiți să ne pregătim rezoluțiile, dacă mi am inteles corect, am inițiat o scrisoare din partea comisiei noastre, potrivit căreia doream să dispunem de o procedură normală de pregătire, de lucru și este cel puțin nesatisfăcător ceea ce se întâmplă acum. Dacă într-adevăr există inovați în domeniul pre- pregătirilor, de ce Uh, nu stabilim o nouă procedură internă prin care în două zile să rezolvăm o problemă. Uh, dacă tot se reunesc președinții uh, comisiilor, să facă și treabă. Este o grămadă de muncă și de timp risipit. Haideți să fim mai flexibili două zile de pregătire, după care să uh, avem deja în mână o rezoluție. Aș dori să mai spun un lucru. Credeți, într-adevăr, că UE 2020 va aduce mai multă coerență și mai mult angajament din partea statelor membre sau ca și în trecut, atunci când coordonarea era deschisă și nu va exista o pregătire temenică, e ca și cum am decola fără să mai aterizăm. este un punct de plecare foarte prost, cred eu. Ar trebui să fim mai creativi și să ne eliberăm agenda pentru două zile pentru a obține realmente un lucru bun. Nu există un echilibru între ceea ce vrem să facem în anii care vin și există un instrument cheie în acest sens. Ei bine, am spus ce am avut de spus, vă mulțumesc! Mulțumesc, Lambert. Dacă și altcineva dorește să se înscrie la cuvânt, vom reveni asupra acestei probleme la punctul 13 în cursul zilei de mâine, când va fi vorba și despre contribuția politicii de coeziune la agenda Lisabona. Însă, pe scurt, aș dori să vă informez că am uh, solicitat conferinței președinților de comisii să se schimbe titlul acestui raport și raportul să se refere uh, uh, nu doar la evaluarea agendei Lisabona, ci și uh, la strategiile de 2020, dar așteptăm sigur reacțiile conferinței președinților. Sperăm ca și această reacție să fie pozitivă și sperăm ca în luna mai să lansăm o dezbatere. Uh, cu câteva săptămâni în urmă am uh, scris de asemenea o scrisoare pentru conferința președinților de comisii, tocmai pentru a ne organiza mai bine munca uh, vizând strategiile 2020 și vom vedea care va fi răspunsul. Deocamdată nimic nu este limpede. Ian Arnold. Uh, o remarcă succintă în ceea ce privește strategia 2020 E trist uh, că Consiliul European deține și și-a asumat această uh, strategie, iar uh, rolul Parlamentului este să, pre- să pregătească legislația, chiar dacă stăpânul absolut este Consiliul European și um, iată va fi adoptată în iunie. Este important să știm acest lucru, fiindcă se regăsește în text această mențiune. Uh, stimați colegi, vom reveni la această discuție la punctul 13 sau mai târziu, fiindcă sunt, uh, uh, sunt unele abordări, mai ales în ceea ce privește rolul Parlamentului în UE 2020, în ceea ce privește activitatea legislativă și în ceea ce privește promovarea acestei strategii la reuniunile noastre cu parlamentele naționale, dar tratatul ne oferă competențe diferite dacă nu mai sunt observații acum, putem să trecem mai departe la punctul 4 uh, de pe ordinea de zi. Avem primul raport aici uh, al domnului Tremopulos uh, Mihail. Ești aici alături de noi, da? Bun. După cum știți, dezbatem acum proiectul de raport. Vom avea un termen limită pentru depunerea amendamentelor și acum dau cuvântul raportorului pentru a ne face o prezentare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, după cum bine știți, Comisia Europeană în 2005 a adoptat uh, inițiativa europeană pentru transparență, după care a fost uh, publicată în 2006 o carte verde. Obiectivul este consolidarea transparenței și uh, răspunderea la nivel de guvernanță europeană oferind informații privind beneficiarii fondurilor europene. Iată piatra angulară a acestui proiect. În ceea ce privește acești beneficiari ai fondurilor europene, aceste prevederi sunt stipulate în regulamentul Comisiei care guvernează activitatea uh, și folosirea fondurilor structurale este uh, Uh, și se stabilesc trei categorii. În primul rând, trebuie ca beneficiarii să fie înregistrați, în al doilea rând trebuie să avem denumirea companiilor, iar în al treilea rând trebuie să știm care sunt sumele de finanțare publică primite. Dar există discrepanțe la nivelul statelor membre în ceea ce privește autoritățile de gestionare și modul în care se interpretează conceptul uh, cerințelor minime din cadrul inițiativei european uh, pentru transparență. Aceste discrepanțe țin de uh, diferențe de capacitate administrativă și diferențe la nivel cultural al uh, practicilor și comportamentelor din țările respective. Aceste abordări diferite sunt posibile fiindcă cadrul general uh, reglementativ este destul de slab, iar Comisia are rolul de a face propuneri de model indicativ în ceea ce privește publicarea datelor. Cetățenii au acces uh, la site-ul uh, Direcției Generale Regiu și acolo există um, linkuri către statele membre unde se pot obține informații despre uh, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Aceste linkuri și conținutul site-urilor sunt, uh, țin de competențele exclusive ale statelor membre și um, intră în uh, sfera de aplicare a în sfera de competență a autorităților de gestionare. Iar aici um, lucrurile sunt diferite. Nu putem uh, să facem o comparație potrivită la nivel european. S-a făcut referire la această situație în proiectul de raport. Cer Comisiei și statelor membre să ca aceste site-uri să fie mai uh, ușor de folosit, mai interoperabile, pentru a putea avea standarde egale la nivel european, în același timp, însă păstrând specificitatea fiecărui site internet. Ar fi bine să avem site-uri bilingve în limba locală și, bineînțeles, în limba engleză. Niciun din din uh, toate statele membre respectă cerințele minime de informare, chiar dacă există probleme de cooperare teritorială care uh, însă pot fi soluționate. Unele state membre însă publică mai multe informații, informații suplimentare, cum ar fi obiectivele proiectelor, um, grupurile țintă de obiective în ceea ce privește fondurile comunitare, fondul european, um, fondul social european, uh, de pildă. Pentru aceasta însă nu este un uh, temei juridic, ci aceste state dau dovadă de exces de zel. Iată deci, avem aici afirmații cu privire la beneficiari și cerințele care se aplică acestora. Sunt de părere că se poate îmbunătăți atât prezentarea cât și conținutul. Iată de ce, în acest proiect de raport, cer comisiei ca informațiile să fie mai accesibile, forma să fie mai ușor de manevrat și în sistemul de înștiințare cred că ar putea și el să fie îmbunătățit. Dacă directorul general uh, competent de la comisie care se ocupă de rambursarea fondurilor la nivel european ar uh, aplica aceleași uh, reguli și s-ar face schimb de bune practici între statele membre, astfel încât în acest raport se face o solicitare de a avea un acces mai ușor la informațiile privind beneficiarii de fonduri europene, cum ar fi um, coordonatele complete ale beneficiar, beneficiarilor, um, menționarea locului, um, sintezele proiectelor aprobate și așa mai departe. Transparency International a criticat uh, lipsa de transparență în ceea ce privește folosirea acestor fonduri și a remarcat uh, primejdea corupției uh, fiindcă nu se poate spune foarte clar uh, cine de ce se ocupă. Trebuie să... Bineînțeles că trebuie să plătim un preț pentru toate aceste informații și în ceea ce privește informațiile furnizate, acestea ar trebui să fie prezentate în așa fel încât cetățenii să poată înțelege care sunt proiectele desfășurate, fiindcă până la urmă este vorba de banii contribuabililor și este, una dintre, este unul dintre uh, principiile democrației. Politica de coeziune după 2013 va trebui să țină cont de faptul că va trebui să țină mm, cont de această inițiativă europeană pentru transparență. Ar fi mult mai ușor dacă am ști care sunt sancțiunile pentru, necom- pentru nerespectarea acestor uh, reguli. În ceea ce privește sistemele de gestionare descentralizate, răspândirea, diseminarea informației joacă un rol crucial aici și poate preîntâmpina uh, piedici care s-ar putea ivi Articolul 69 al regulamentului privind fondurile structurale stipulează că statele membre și autoritățile de gestionare trebuie să ofere informații privind proiectele individuale și uh, amănunte cu privire la acestea. Acest lucru se adresează uh, de celor care desfășoară proiectele pentru a asigura transparența în ceea ce privește folosirea fondurilor. Regulamentul uh, prevede această practică de comunicare a informațiilor, iar acum avem uh, rețeaua uh, Inform pentru FDR. Coeziunea la nivel european necesită o, implică și o structură de de consiliere COCOF, Comitetul de Coordonare a Fondurilor. Pentru fondurile structurale există, trebuie să se asigure cooperarea la nivelul statelor membre, care, ceea ce ne ajută să înțelegem cum sunt folosiți acești bani. Mulțumită acestei uh, rețele care, care cere întotdeauna transparență, se reușește asigurarea transparenței în ceea ce privește fondurile europene, iar uh, autoritățile de gestionare sunt uh, și ele tot timpul monitorizate. În raport solicit Comisiei să explice modul în care această inițiativă europeană a transparenței poate să fie pusă în aplicare la nivel operațional, prin intermediul programelor operaționale și uh, planurilor de comunicare a informației. la nivelul statelor membre, aceste informații um, descurajează um, posibilitățile de abuz, uh, oferind un sistem de control. Părerea Parlamentului European uh, a fost exprimată în rezoluția de pe 19 februarie 2008, uh, se referea la transparența în chestiunile publice. Sistemele de avertizare timpurie ar trebui să acopere nivelurile de cooperare între statele membre și Uniunea Europeană. Eu vă propun ca aceste informații să fie oferite în ceea ce privește punctele forte și punctele slabe ale acestor programe. Dacă aceste informații ar fi disponibile pentru tot, toate statele membre, atunci situația ar fi una pozitivă. Eu solicit comisiei să, să se arate ferm în ceea ce este informarea și să explice foarte clar statelor membre ce informații sunt solicitate. Sunt de părere că inițiativa europeană pentru transparență va avea un rol covârșitor asupra legăturilor din uh, lanțul de programare de sus în jos sau de jos în sus, uh, sporind uh, sensul răspunderii și legalității la, în fiecare etapă a acestui proces. Iată de ce acest proiect de raport solicită statelor membre și autorităților de gestionare și partenerilor interesați să, să implice toate părțile interesate încă de la începutul procesului, să le ofere un acces uh, ușor la informații pentru a putea să se profite de pe urma experienței lor. Cred că un sistem bazat pe parteneriat va fi foarte benefic uh, eficienței programelor, ceea ce înseamnă că informațiile vor fi disponibile și va fi difuzat, uh, vor fi difuzate pe întreg uh, teritoriul, ceea ce va îmbunătăți absorpția, capacitatea de absorpție a fondurilor. Și mm, o abordare bazată pe parteneriat va arăta foarte clar uh, cum se desfășoară și cum evoluează programele. Statele membre cred că doresc să știe care este situația din circumscripții uh, și deputații doresc să știe acest lucru, bineînțeles. Articolul 11 privind fondurile structurale din regulamentul general solicită statelor membre să dea dovadă de cooperare și parteneriat pentru a reuși să existe o evaluare și monitorizare a programelor operaționale um, lină. Există și un preambul uh, în care se vorbește despre sistemul parteneriatelor într-un anumit articol, dar uh, nu are rost să zăbovim asupra aplicării textului um, reglementativ, um, fiindcă în directive nu se stipulează foarte clar modul în care parteneriatele se vor uh, manifesta pe teren, ceea ce înseamnă că există o marjă foarte largă de manevră în ceea ce privește interpretarea articolului 11, iar uh, relațiile de parteneriat vor depinde de practicile și obiceiurile naționale. Adesea aceste obiceiuri sunt proaste. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Poziția comisiei uh, a fost prea pasivă și aici a lăsat prea multă marjă de interpretare regulilor și nu există o orientare foarte clară din partea Comisiei în ceea ce privește relațiile de parteneriat și modul în care s-ar materializa acestea la fața locului. Iată de ce doresc uh, să existe o actualizare mai uh, regulată a partenerilor și a organismelor implicate și să se folosească mai bine mijloacele tehnice pe care le avem la dispoziție pentru ca organizațiile de parteneri să participe la programele de formare organizate. În acest proiect de raport mă refer la faptul că cerințele minime de consultare joacă un rol crucial în inițiativa europeană pentru transparență, iar acestea ar trebui să meargă mână în mână cu abordarea Comisiei privind politica de coeziune. Pe bună dreptate, cerem mai multă transparență din partea statelor membre. Iar în același timp, Uniunea Europeană și instituțiile sale ar trebui să, să uh, fie legate de obligativitatea transparenței. Sunt de părere că la ora actuală nu avem destule informații privind procesele decizionare din uh, sânul comisiei, iar acest lucru se oglindește la, și la celelalte niveluri, unde e loc de îmbunătățiri în conformitate cu articolul 41 al Regulamentului General privind fondurile structurale, Comisia trebuie să um, aprobe proiectele naționale înaintate de statele membre. Este vorba aici de proiecte cu un buget ce depășește 25 de milioane de euro în domeniul mediului înconjurător și 50 de milioane în alte sectoare. Este vorba de proiecte foarte mari și este important să existe transparență aici, înainte ca acestea să fie autorizate, să fie aprobate. Avem uh, deja organisme, Banca Centrală, Banca Mondială, Banca de Investiții Europeană, iar Comisia Europeană ar trebui să folosească de aceleași standarde folosite la uh, nivel european și folosite la nivel mondial. Sunt de părere că transparența în celelalte instituții europene ar trebui să fie la fel de mare ca în BEI, de pildă. Este important să se ofere acces uh, pe internet la anumite informații pe care să le poți primi oportun în momentul în care sunt solicitate. Și ar trebui ca aceste informații să fie furnizate înainte să se ia hotărârea de fin- despre finanțare. Site-ul comisiei unde se, găsești, unde se găsesc astfel de informații ar trebui să aibă o rubrică pentru păreri ale utilizatorilor, fiindcă în așa fel am beneficia de o mai bună, cetățenii au beneficiat de o mai bună informare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că prin acest raport vom uh, reuși să ne aducem o contribuție la sporirea transparenței și la uh, sporirea prestigiului și încrederii pe care o au cetățenii europeni în instituțiile noastre. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Avem opt uh, vorbitori, o persoană scrisă la cuvânt. Vă rog să nu uitați că nu avem prea mult timp, astfel încât Uh, începem cu doamna Kristen Westphal, dar vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Stimați colegi, așa cum a spus antevorbitorul meu, transparența reprezintă un element crucial uh, al politicilor noastre uh, Uh, fondurile structurale intră la uh, a doua rubrică ca, mărire, ca mărime în bugetul Uniunii Europene și trebuie, spun, trebuie spus că este vorba de un domeniu care influențează foarte mult viețile cetățenilor. Trebuie să ne asumăm uh, răspunderea și să nu și să nu îi lăsăm pe cetățenii noștri în incertitudine în ceea ce privește folosirea fondurilor. Iată de ce transparența joacă un rol atât de important în uh, politicile privind transparența. Socialdemocrații sunt de părere că domnul raportor, domnul Tremopoulos, a elaborat un raport foarte echilibrat. Ne dăm seama că informar, informațiile uh, privind beneficiarii fondurilor europene diferă de la un stat la altul la nivel european și există dezechilibre la nivel european în acest sens. Bazele de date ale statelor membre nu sunt întotdeauna corecte sau actualizate. E nevoie să avem un uh, format unic al bazelor de date pentru a garanta transparența. Acest lucru ne-ar ajuta enorm ar fi foarte bine dacă am putea să primim informațiile nu doar în limba locală, ci și în engleză. În astfel am reușit să ocrotim transparența. Articolul 12, acest sistem al uh, acuzaților, al numirii celor care Uh, încalcă regulile. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Vreau să vă spun că sunt profesoară și din punct de vedere pedagogic noi nu mai, nu mai aplicăm această metodă a arătării cu degetul, ci din potrivă. Acest uh, sistem, uh, această metodă pedagogică este învechită normal că dorim mai multă transparență, dar nu începem acum uh, o stârpire a vrăjitoarelor. Comisia nu este o autoritate morală care, să, care are ca scop uh, ocrot, uh, asigurarea disciplinei la nivelul statelor membre, arătând cu degetul și punând statele membre la colț în ceea ce privește nivelul de acceptare la statelor, la statelor membre situația ar fi inacceptabilă. Socialdemocrații consideră că acest raport este echilibrat și, într-adevăr, foarte folositor. O să depunem uh, amendamentele în următoarele câteva zile. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbit. Sophie Oconi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori mai întâi să felicit pe colegul nostru pentru elaborarea acestui raport uh, de excelentă calitate și cred că voința de a îmbunătăți eficiența politicii regionale este de lăudat. Dar trebuie să avem grijă ca până la urmă să nu sacrificăm eficiența politicii de coeziune pe altarul transparenței. Cred că anumite propuneri sunt dificil de aplicat în practică și în activitatea mea din trecut am aplicat politica regională în teritoriu, în Franța și pot să vă asigur că pentru autoritățile de gestiune și control prevederile deja sunt dificil de aplicat și imaginea acestora nu corespunde avantajelor pe care le oferă politica de coeziune pe teritoriu. Deci, a aduce dificultăți administrative în plus înseamnă a pune în dificultate politica de coeziune în aplicarea de fiecare zi. Deci, pe scurt, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, dar vom mai discuta amândoi, domnule, anumite prevederi sunt prea complicate. De exemplu, uh, când cereți menționarea la articolul 5, eh, la punctul 5, mă scuzați, recomandați să se menționeze locul, adresa completă, rezumatul proiectelor eh, aprobate și așa mai departe pentru fiecare proiect. E foarte mult. La articolul spuneți că este esențial ca statele membre să ofere informații precise uh, rapid și așa mai departe și toate aceste constrângeri puse cap la cap uh, vor, uh, nu vor face bine eficienței. Deci cred că sunt în plus. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Evgeni Kirilov. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, dar aș dori să îl fericit pe domnul raportor. Bineînțeles, e o chestiune de echilibru. Transparență, asigurarea transparenței, dar fără a uh, îngreuna povara administrativă. Și mergem pe calea simplificării, așa că poate putem găsi acest echilibru și sunt de acord că transparența este practic indispensabilă pentru aplicarea cu succes a acestei politici, pentru că proiectul trebuie, devine astfel mai deschis, mai ușor de monitorizat și ar trebui să contribuie la controle mai bune, mai, multe, mai puține irregularități și mm, avem nevoie, cum au spus și alți colegi, de o politică de coeziune mai vizibilă un lucru important este să ne concentrăm asupra faptului că, mai ales în noile state membre, informațiile sunt foarte necesare în legătură cu folosirea generală a proiectelor și capacitatea de absorpție din aceste țări. Deci, cu cât aceste informații ajung mai bine la utilizatorii finali, cu atât mai bine. Și atunci efectul politicilor uh, va fi coerent. Aș dori să adaug faptul că s-a menționat acest lucru, dar nu așa cum aș formula eu lucrurile, și anume în ceea ce privește aplicarea uh, programelor și proiectelor din uh, Fondul Social European. Acest fond uh, se contribuie mult la realizarea obiectivelor politicii de coeziune, de aceea și acestui fond trebuie să, se, să îi se aplice criteriile pentru o transparență mai mare, mai ales în această perioadă de criză. Cred că s-ar putea astfel evidenția mai bine rezultatele acestei politici. Uh, thank you, Madam um, I, want to uh, make a couple of points and then. Uh, domnul Bradburn, um, aș vrea să fac câteva observații și apoi să pun o întrebare domnului raportor. În mandatul trecut m-am ocupat de o inițiativă în domeniul transparenței în altă comisie și cred că există domenii clare în care sunt probleme comune de rezolvat și doresc să-l felicit pe domnul raportor pentru faptul că a intrat în detalii în acest raport um, și mai devreme domnul raportor a descris problemele din proiectul de luare de decizii în ceea ce privește politica structurală și de coeziune și acest lucru este adevărat dacă ne uităm la chestiunile practice, atât de la nivelul statelor membre, cât și de la nivelul agențiilor, cât și la nivel uh, european. În zona din care vin eu au existat probleme destul de mari cu transparența modului în care se luau aceste hotărâri în legătură cu proiectele, diferitele proiecte. Deci nu cred că trebuie să ne ascundem de impunerea acestor uh, obligații statelor membre, Comisiei, uh, sau uh, organelor uh, sau agențiilor uh, respective. Unii dintre socialiști au spus că nu ar trebui să arătăm cu degetul ce nu merge bine. Eu sunt de acord cu domnul raportor că ar trebui să o facem. Um, dacă anumite state membre, agenții și organizații greșesc, trebuie să spunem acest lucru. Ehm, o colegă a spus că formalitățile sunt eh, dificile, dar așa și trebuie să fie, pentru că e vorba de banii contribuabililor și contribuabilii au dreptul să știe exact pe ce se cheltuie banii lor. Deci, sugestia raportorului, după părerea mea, este foarte potrivită și corespunde inițiativei în domeniul transparenței. Eh, cred că s-a făcut o eroare majoră. Raportul studiază procesele pe, pe calea alocării resurselor și la sfârșitul proiectului, cum este el evaluat și cum sunt făcute publice detaliile financiare. După părerea mea, problema este la, în, în primele stadii, pentru că în mandatul trecut am, uh, ne-am ocupat mult uh, de domeniul uh, lobbyurilor și aș dori ca Comisia și statele membre și agențiile care funcționează în numele statelor membre să publice lista agențiilor care le fac lobby pentru proiecte, pentru ca lumea să știe încă de la început cine promovează aceste proiecte și cred că ne-am mira unele dintre rezultatele care ar uh, apărea. Deci, doresc să-l întrebe domnul raportor dacă ar fi de acord cu un amendament care introduce ideea publicării la toate nivelurile a listei lobby-urilor care au încercat să caute sprijin pentru aceste proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Angurakis are cuvântul. Mulțumesc! Aș vrea să spun mai întâi că Raportul domnului Tramopoulos conține câteva elemente interesante, dar pe mine titlul mă deranjează. Nu cred că măsurile propuse vor rezolva în mod eficient problema reală a transparenței. Raportul ar trebui poate să se numească măsuri de luat pentru o mai bună prezentare a datelor în programele europene. Dar, doamnă președinte, avem o problemă reală. Nu știu că în modul propus de domnul Tramopoulos vom uh, aborda cel mai bine problema transparenței, creându-se o bază de date. Sincer, cum putem ști că aceasta este soluția problemelor? Pe mine mă deranjează că rapoartele noastre să nu aibă bază științifică, ci în țara mea există comisii care adoptă sau resping aceste programe. Cum sunt formate aceste comisii? Cine le controlează? Care sunt posibilitățile de intervenție a altor organizații în aceste comisii? Dacă aceste probleme sunt rezolvate, cred că restul domnul Tremopulos nu face decât să ne propună obligații birocratice în plus. Apoi, când apar probleme reale, în Grecia, de exemplu, un caz a făcut scandal, dar nu a ajuns niciodată în tribunale. Nu știu care e situația în celelalte țări, dar și cu cel mai bun uh, sistem informatic din lume nu rezolvăm problema. Domnul Tremopulos rămâne foarte general în uh, prevederile sale. De exemplu, la punctul 10 zice, subliniază importanța prezentării precise și rapide a datelor. Ce înseamnă precisă și rapidă? Haideți să spunem altfel. În ce măsură trebuie să fie mai, mai precis sau mai rapid decât uh, ceea ce avem deja? Uh, există supraevaluări, prețurile se schimbă uh, și așa mai departe. La punctul 12 se cere celor care fac audit să fie mai stricți. Ce înseamnă mai stricți? cât de stricți. Aș putea să mai dau multe alte exemple de acest gen, dar problema este gravă, bineînțeles. Sumele în joc sunt foarte mari și am spus că toate aceste lucruri trebuie să fie mai vizibile. Și în țara mea, Există tabele în care spunem ce facem cu fondurile structurale și de coeziune, dar nu așa îmbunătățim transparența. Domnul Stavrakakis, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe raportor, pe domnul Tremopulos, pentru acest raport. Dragi colegi, nu este niciun dubiu că o mai bună transparență este un lucru bun pentru guvernanță, pentru gestiunea proiectelor care folosesc fonduri comunitare, dar nu trebuie să uităm faptul că, și tocmai asta e dificil, și anume că trebuie să găsim un echilibru între ceea ce face Comisia noastră pentru o bună gestiune economică pe de o parte și o tentativă de simplificare a regulilor de gestiune pe de altă parte conform unui studiu al Parlamentului European în legătură cu ecoul, nostru, ecoul uh, inițiativei noastre în uh, direcția transparenței, dacă nu se respectă exigențele minime, se pare că acest lucru este legat de o lipsă de capacități administrative în rândul uh, autorităților de gestiune și nu datorită unui refuz de a oferi aceste informații. Nu doresc să repet ceea ce au spus colegii mei și anume că riscăm uh, să îngreunăm provara unora care nu vor mai putea să o ducă. Accesul acestor operatori, care de multe ori sunt uh, mici, va fi îngreunat la ce, pentru a beneficia de pe urma acestor programe de coeziune exigențele în domeniul comunicării datelor în cadrul politicii de coeziune nu trebuie să se opună obiectivului de simplificarea gestiunii uh, fondurilor structurale. Oratorul citește foarte rapid. Dacă dorim să oferim un ajutor tehnic, uh, trebuie să o facem. Mulțumesc, domnul Piper. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest raport ar putea deveni un jalon pentru felul în care vom aborda în viitor politica de coeziune. Cred că raportul conține elemente interesante și vorbesc din proprie experiență. În ultimii ani am încercat, împreună cu colegii mei, să compar informațiile provenite din statele membre. Și, cum se spune, nu puteam absolut nimic compara. Atât de tulbure erau lucrurile. Trebuie să vedem acum în ce fel aceste informații vor putea fi publicate. S-ar dori ca acestea să fie disponibile în limba engleză, însă, dragi colegi, haideți să nu arătăm cu degetul nu noi, ci publicul este uh, cel care uh, ne judecă. Dacă ar exista transparență, am ști ce se întâmplă cu banii contribuabililor și dacă uh, totul corespunde cu proiectele noastre politice. Sigur, noi putem iniția proiecte și să le controlăm, dar apoi, dacă datele sunt publicate, acest lucru va fi extrem de util și ne va permite o examinare clară a eficacității politicii de coeziune, totul va depinde însă de voința noastră. Iată motivul pentru care sunt de acord cu observațiile raportorului. Cu excepția punctului 12, unde nu consider că e necesar să um, nominalizăm pe cei care au greșit. În orice caz, acest lucru se va face prin um, viitorul regulament vizând fondurile structurale. Parlamentul European însă nu are competențe în acest domeniu și uh, aș dori ca uh, viitorul proiect să fie mai mult implicați. Mulțumesc! I, have to say two things. Domnul Godmanis, mulțumesc, doamnă președinte. Avem responsabilități încă de astăzi. Uh, Sistemele de um, control al managementului demonstrează care sunt problemele din sistem. Așa cum știm, în anumite state nu au primit aprobările uh, comisiei și, ca atare, uh, foarte puțin bani sunt plătiți prin fonduri structurale. Ca atare, nu aș dori să duplicăm această experiență. Susțin, pe de altă parte, uh, uh, ideea de a folosi internetul. Acesta este singurul instrument adecvat. În al treilea rând, haideți să privim problema din punct de vedere legal. Dacă uh, cheltuielile care trebuie să decontate beneficiarilor și care sunt uh, beneficiarii de la capătul uh, lanțului, ei bine, nu s-a prevăzut și dacă solicităm beneficiarilor informații suplimentare uh, vizând absorbarea de fonduri, înțeleg că nu va fi posibil. Dacă privim la agențiile care sunt responsabile de această procedură, există bani pentru asistență tehnică, însă dacă aceștia ar putea fi folosiți ca atare, uh, atunci lucrurile ar fi mai puțin problematice. Nu cred că Comisia are resursele necesare pentru a uh, putea pune în practică acele site-uri internet uh, dedicate, așa cum uh, propune raportorul să avem pe pagina Comisiei uh, linkuri către agențiile naționale și apoi către programele individuale și către, apoi linkuri către beneficiari. Aș sublinia un lucru. Aplicăm această procedură și proiectelor finalizate sau doar proiectelor care se află acum în derulare? Propunerea mea ar fi să fim extrem de atenți, deoarece ne-am putea regăsi în situația în care uh, dorim, elaborăm o rezoluție, aceasta devine implementată, dar ea uh, antrenează costuri suplimentare. Acest lucru nu mi se pare just pentru uh, contribuabil. Mai ales dacă deschidem această portiță, această posibilitate. Apoi, am citit un studiu, e adevărat încă neîncheiat, comandat de DG Regi și de asemenea solicitat de uh, Curtea de Conturi. Sistemul electronic necesar pentru absorpția fondurilor aceste sisteme electronice nu sunt funcționale, iar dacă sistemul nu este gata, atunci va antrena în forturi încă și mai mari, motiv pentru care propunerea mea este să susținem în raportul general folosirea internetului, în al doilea rând, să vizăm proiectele finalizate iar apoi va fi mai ușor să obținem informații din partea agențiilor. În al treilea rând, să nu aruncăm totul pe umerii beneficiarilor. al ne vom confrunta cu problema legală. Ar trebui de asemenea să avem o perioadă de tranziție în implementare, deoarece nu cred că va fi posibil al minter să adăugăm proceduri de tranziție de la o zi la alta. Mulțumesc foarte mult! Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, eh, kedves kollégák! Három észrevételem lenne. Eh, egyrészről. Domnul Deutsch, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac trei observații. Pe de-o parte, doresc să felicit raportorul pentru documentul extrem de valoros pe care l-a produs și cred că mm, opiniile pe care tocmai le-am adus uh, nu vor face decât să îmbogățească <clears throat> forma finală a raportului. În al doilea rând, permiteți-mi să spun că, ce mă privește, consider că discutăm despre o problemă încă și mai importantă decât s-a arătat până acum. Fie vom face greșeala de a, a um, aborda problema informării cetățenilor din punctul de vedere al cetățenilor, ceea ce ar fi soluția cea bună, ori, din potrivă, putem folosi uh, cuvinte pompoase, cum ar fi transparență și uh, să oferim uh, informație deschisă asupra tuturor proiectelor, însă cetățenii vor simți în continuare că lucrurile sunt undeva foarte departe de ei, în alte sfere, că ei nu sunt informați și că deciziile se iau deasupra capetelor lor. Iată care este problema reală. Ne plângem că Uniunea Europeană este prea departe de cetățenii săi, dar iată că avem și oportunitatea de a aduce Uniunea mai aproape de cetățeni și trebuie să profităm de această ocazie. Iată de ce aș dori să mai adaug două lucruri. Unu, trebuie să evităm greșeala cu orice cost. Ca informația pe care beneficiarii trebuie să o funcționeze să nu fie sporită, să nu fie sporită povara acestora. În societățile noastre ultramediatizate, uh, în fiecare zi cetățenii au peste uh, mie de uh, informații pe zi. După câteva zile, un cetățean mediu din uh, UE sau uh, Statele Unite va fi înregistrat 40 dintre acele informații. Uh, majoritatea având legătură cu lucruri din viața lor cotidiană. Uniunea Europeană oferă informații secundare asupra proiectelor sale, care sunt greu de înțeles sau de administrat. Ca atare, acestea vor intra absolut direct în categoria informațiilor uitate pe loc. Nu ne dorim o aparență, un simulacru de transparență uh, cu niște informații uh, dificile, nerelevante, pe care oamenii le uită de îndată. Iată de ce sunt de acord cu raportorul, e nevoie de a furniza informații limpezi, neechivoce, uh, care pot fi comparabile din Grecia în Germania și uh, Ungaria iar, um, în al doilea rând, aș dori să mai spun că raportul este extrem de satisfăcător atunci când e vorba de proiecte majore. Uh, problema cu proiectele majore sau investițiile majore, acolo unde decizia uh, nu e luată la nivel de stat uh, membru, ci chiar la nivelul Uniunii, totul depinde de informații și de sursa lor. Este datoria Uniunii Europene ca atare să ofere informații cât mai detaliate asupra acestor puncte. Uh, Banca Europeană de Investiții, bună oară, oferă informații chiar și înainte de a decide împrumuturile pe care le oferă um, cutărui sau cutărui proiect. Ca atare, una dintre instituțiile Uniunii Europene oferă informații chiar înainte de procesul, ca procesul de decizie să fie încheiat. Aș dori, uh, de asemenea, să uh, amintesc că, că raportul este unul de la înalte standarde. Vă mulțumesc. Trebuie să salut uh, raportul distinsului nostru coleg și să subliniez din capul locului că el continuă o dezbatere extrem de fructuoasă a comisiei noastre, începută anul trecut cu un raport atât de important al colegului Jean-Marie Bopui, care vorbea de multilevel governance and partnership. Nu poți să ai guvernare multinivel și parteneriat fără a avea transparență. E o condiție esențială. Spun aceste lucruri pentru că, în egală măsură, transparența este precondiția stabilității și predictibilității în proiectarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Nu poți să ai predictibilitate, nu poți să ai implicarea actorilor locali sau regionali dacă ei nu știu despre ce dimensiune financiară este vorba. În, nu în ultimul rând, cred că transparența este vitală, mai ales din perspectiva schimbării politicilor europene. Politica agricolă comună, politica uh, regională, pentru că, și acum mă întorc la situația de la mine din țară, și fără a dori să expun România într-o situație mai puțin convenabilă, este în momentul de față o lipsă de transparență atât de acută în ce privește politica regională în România, încât, doamna Hübner, dumneavoastră ca și comisar european anul trecut încă mai consultați și sfătuiați guvernul României să producă o reformă regională în beneficiul creșterii absorpției fondurilor europene. Ei bine, pe, fond, pe un fond de lipsă totală de transparență, se ia o decizie de schimbare a arhitecturii regionale în România fără consultarea oricărui actor structuri asociative, partide politice, prin adoptarea, rețineți, adoptarea tacită în Senatul României a unei legi de reorganizare regională. Este opusul transparenței, este eșecul, de fapt, al transparenței. Sau despre ce transparență putem, fi, putem noi vorbi dacă în momentul de față în România se produce o politizare inimaginabilă și inacceptabilă a administrației politice, administrației publice, iar funcționarii numiți exclusiv pe condiționări politice n-au voie să comunice date altfel obligatorii. Recent un jurnalist a întrebat la Ministerul Agriculturii despre finanțările din Fondul de Dezvoltare Rurală și responsabilul de comunicare de la minister i-a răspuns nu avem voie sub mențiunea sancțiunii, să comunicăm aceste informații. Le spun nu pentru că e vorba despre țara mea, ci pentru că aceste lucruri nu trebuie să se întâmple în numele interesului politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Cum să facem aceasta, salutând raportul colegului meu? Cred că, înainte de toate, pentru, să stabilim criteriile și coerența măsurilor privind transparența, setul de reguli aplicabile pentru fiecare din cele 27 de state, un timetable, un calendar de implementare a măsurilor respective, la capătul căruia procesul să devină obligatoriu și cu clauze sancționatorii pentru toți actorii implicați. Cred că dacă nu vom face așa, vom lăsa loc la abuzuri și mai ales la un lucru care este dăunător cetățeanul european din fiecare țară nu va putea să constate de unde vin beneficiile politicii de coeziune atunci când ele sosesc pe strada lui, în casa lui, în școala lui sau în spitalul lui. Noi trebuie să legăm această mare istorie de succes a Uniunii Europene de transparență pentru a obține apoi sprijinul popular al cetățenilor europeni din statele noastre. Mulțumesc! Uh, very much before I ask the last Mulțumesc. Un comentariu, spune președinte, cred că nimeni de la Comisia Europeană nu a um, sfătuit vreun stat membru cum să-și organizeze fondurile structurale. Acesta lucru este de competență națională. Are cuvântul domnul Patula. Mulțumesc, doamnă președintă. Din care vreau să le enunț, timpul este înaintat, mă opresc uh, doar la una Într-adevăr, procedurile transparente și clare contribuie întotdeauna la o bună guvernare. Spun acest lucru și cred că este clar pentru toată lumea, dar ce aș vrea să nu uităm este următorul lucru. Noi parcurgem o perioadă și în Parlamentul European în care ne-am îndreptat atenția spre simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Și m-aș opri și la ce spune articolul 9 aliniatul 9 din propunerea de rezoluție, unde se subliniază necesitatea de a stabili reglementări și norme de aplicare pentru ca procedurile să fie transparente și să ofere beneficiarilor potențiali un acces mai larg la fondurile structurale și pentru a reduce sarcinile administrative care le revin participanților. Ce mi-aș dori într-adevăr este ca și acest raport să se înscrie tocmai pe această linie, să simplifice procedurile de accesare și să nu devină o sarcină administrativă în plus, poate din aplicarea, din tendința de aplicare excesivă birocratică la nivelul unor state. Deci îmi doresc acest lucru, sper, repet, să fie o simplificare și nu o complicare a situației, Uh, iar legat de situația actuală din România, mă văd obligat să informez, pentru că, într-adevăr, în țara noastră este în momentul de față o consultare. În România nu avem statuate regiunile, ele nu ființează ca unități de administrative locale, regionale, și tocmai din această cauză este o etapă absolut necesară, a pornit o procedură în care să se analizează care este modalitatea cea mai bună de împărțire a teritoriului și la nivelul regiunilor. Vă mulțumesc! Uh, uh, vă mulțumesc, uh, domnul Peter Fischer din partea Comisiei Europene, dar vă rog foarte, foarte rapid pentru a reacționa la chestiunile cele mai importante. Mulțumesc. Sunt Peter Fischer de la Uh, unitatea de informare și comunicare de la DG Regio. Vă mulțumesc pentru acest raport interesant, stimulant. Trebuie să ne bucurăm că recunoașteți eforturile Comisiei pentru a crea un site pentru a se accesa la listele beneficiarilor din statele membre. Și noi încercăm să promovăm transparența după cum spuneți în raport, avem uh, o rețea a um, ofițerilor de comunicare. Unele dintre recomandări sunt mai ușor de aplicat, altele mai puțin. De exemplu, promovarea utilizării unei a doua limbi sau uh, solicitarea mai multor informații în legătură cu beneficiarii. Dar, după cum au spus unii dintre cei care au luat cuvântul, avem un regulament care este aplicat în momentul de față și nu putem impune noi, Comisia, nimic mai mult de atât. Încercăm să încurajăm uh, prin bune practici uh, și uh, prin contactele între parteneri acest lucru, dar nu putem face mai mult. Avem site-uri web impresionante care sunt prezentate la conferințele bianuale pe care le-am organizat, exemplu în Lituania, Ungaria, Polonia, Danemarca și în Austria. E vorba de sisteme foarte sofisticate, dar uneori avem uh, liste a beneficiarilor cu informații minime, dar altunde, în altă parte pe uh, site uh, uh, există multe informații despre politici. De ce spun acest lucru? Pentru că este foarte important ca politica de coeziune să devină mai vizibilă în totalitatea sa și nu neapărat o listă sau un tabel cu beneficiarii vor permite această transparență. Este un instrument important, dar nu este singurul instrument necesar. Aș dori să revin uh, și la ceea ce a spus un antevorbitor în uh, legătură cu faptul că unii de unele recomandări pot intra în regulamentul pentru 2014-2020, în timp ce altele vor putea fi aplicate imediat pentru a include mai multe informații pe listele beneficiarilor și alte site-uri web pe care le avem. Vă mulțumim. Domnule raportor, doriți să mai spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat. Mulțumesc și celor care m-au criticat. Am știut că nu toată lumea va fi neapărat de acord cu mine. Pe scurt, doresc să subliniez un lucru și anume următorul. Nu toate statele membre uh, sunt în aceeași situație și nu toate statele membre folosesc la fel de ușor diferitele sisteme și proceduri. Unele țări au performanțe bune și Important este ca sistemul să nu fie fragmentat. Dorim să existe un nivel standard pentru toată Uniunea Europeană. Altfel, riscăm să nu putem transmite suficient mesajul uh, cetățenilor în, în anumite părți ale Uniunii, care și nu vor ști ce se face cu banii lor și în ce constau aceste proiecte. Deci, la sfârșitul proiectului e un lucru important să existe un rezumat al acestuia, dar cred că avem o curbă de învățare și fiecare poate să înțeleagă și să îmbunătățească pașii de-a lungul acesteia. Cred că informațiile trebuie anunțate cât de devreme în, ciclul, în cadrul ciclului de programare, încă în uh, perioada de uh, creare a programului. Există uh, mari diferențe între nivelurile de performanță și cred că lucrurile trebuie îmbunătățite acolo unde se poate. Am și eu experiență din țara mea și știu că există dificultăți uh, reale în sistem și din câte am văzut există probleme similare și în alte țare. Nimeni nu cred că dorește mai multă birocrație, dar putem standardiza informațiile disponibile deja, dar nu este suficient ca Comisia să spună, iată, acesta este modelul, aplicațiil. E nevoie de mai multe detalii pentru ca structura și conținutul informațiilor să fie prezentate clar, pentru ca statele membre să știe ce se așteaptă de la ele. Și astfel, se vor putea face comparații și cetățenii vor ști exact despre ce e vorba și vor putea avea acces la aceste informații într-un format pe care îl vor putea înțelege. De aceea, cred că tra- transparența trebuie luată în considerare la începutul uh, circuitului și la sfârșitul lui. Am ascultat cu multă atenție observațiile colegilor, voi încerca să le introduc în raport și să încerc să nu fac din acest raport unul contradictoriu. S-a făcut o observație în legătură cu uh, aliniatul 12, uh, în legătură cu uh, formarea și consilierea. Eu, din experiența mea, din Grecia, știu că există o dezbatere în legătură cu informațiile oferite. Există exemple în care informațiile au fost oferite în timp util și înainte să fie apărut probleme mari. Deci, cam asta am avut de spus în legătură cu aliniatul 12. Am ascultat cu foarte mult atenție ceea ce au spus toți colegii. Deadline. Mulțumesc, Mihail. Data limită pentru amendamente este data de 24 martie, ora 18. Deci, cei care doresc să trimite, să depună amendamente, vă rog să respectați termenul limită. Și doresc să mai spun un lucru. Am uh, consacrat de trei ori mai mult timp decât prevăzut pentru acest subiect, pentru că ați spus cu toții că este un subiect foarte important. Dar acest lucru înseamnă că avem puțin timp la dispoziție pentru restul ședinței, de aceea vă rog foarte, să vă cer foarte multă disciplină. Următorul punct de pe agenda nu este un proiect de raport, este o prim schimb de opinii, deci nu trebuie să, um, să consacrăm prea mult timp acestui punct, așa că rog pe domnul Luhan cât mai repede. Deja ați primit documentul de lucru pentru raportul Realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, condiție sine qua non a competitivității economice. Probabil că cei care ați citit documentul uh, v-ați pus întrebarea ce vrea să se exprime prin acest raport, respectiv că ar fi poate prea cuprinzător și prea um, wide. Este o întrebare, dacă vreți, despre rostul fundamental al politicii de coeziune uh, și despre noile dimensiuni ale acestei politici, ce reprezintă un fir roșu al um, întregii evoluții a construcției europene. Um, reducerea diferențelor între regiuni um, a constituit un obiectiv a cărui importanță a crescut treptat și mi-aș permite să compar acest uh, proces cu cel al creșterii treptat a rolului nostru ca europarlamentari uh, și implicit a Parlamentului European. Um, completarea celor două dimensiuni ale coeziunii, economică um, și socială, cu cea de-a treia coeziune teritorială, ca obiectiv al Uniunii Europene, așa cum este stipulat și în Tratatul de la Lisabona, alături de însemnătatea pe care Parlamentul o are în uh, adoptarea deciziei, reprezintă, din punctul meu de vedere, dovada importanței pe care vocea cetățenilor o are în a spune ceea ce este bine sau nu în dezvoltarea economică, socială și teritorială a Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că, dincolo de analizele tehnice fundamentate pe studii și statistici, avem nevoie să analizăm ceea ce percep românii uh, și europenii, bineînțeles, uh, ca fiind important pentru viețile lor cu atât mai mult cu cât perspectiva regională a uh, guvernanței europene capătă importanță în decursul mai multor etape ale procesului de luare a deciziilor în Uniunea Europeană. În ultimul uh, Eurobarometru, publicat în februarie 2010, referitor la opinia publică, au fost prezentate răspunsurile cetățenilor privind primele două probleme de care sunt preocupați în sfera vieții personale. Acestea sunt inflația și situația economică. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în continuare, prin asigurarea competitivității economice, putem propune soluții de dezvoltare pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Acum este momentul în care, la nivelul Uniunii Europene, avem o serie de noi uh, începuturi, și anume aplicarea tratatului de la Lisabona, dezbaterea strategiei UE 2020, stabilirea noilor uh, obiective pentru politicile sectoriale. Întrebările de bază însă sunt următoarele cum vom realiza creșterea competitivității economice a Uniunii Europene, astfel încât să rezolvăm durabil, cu o putere de anticipare crescută, problemele economice care îi preocupă pe cetățeni. Și doi, cum vom face Uniunea Europeană mult mai competitivă la nivel global. Am încercat pe parcursul acestui document uh, de lucru să vă propun câteva premise de la care să plecăm împreună într-o discuție, într-un schimb de idei astăzi, după mai multe consultări am hotărât uh, să analizez care sunt perspectivele, perspectivele creșterii uh, competitivității economice a Uniunii Europene pe plan global și ce rol joacă și poate juca în continuare politica de coeziune din perspectiva competitivității economice și a investițiilor în infrastructura de orice tip, cum ar fi transport, socială, educațională sau IT. Vom avea în vedere o Uh, analiza asupra tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. O atenție deosebită va fi acordată celor 12 state care au aderat ultimele la Uniunea Europeană. Pe parcursul analizei voi încerca să identific și să vă prezint cele mai importante aspecte care pot contribui la stabilirea direcțiilor pe care trebuie să le urmeze perioada de programare 2014-2020. Analiza pe care am început-o um, are la bază o serie de surse de informare din care aveți prezentat de o parte în uh, documentul de lucru, în mod firesc rapoartele și studiile elaborate până în prezent în Comisia de Dezvoltare Regională vor fi utilizate pentru coagularea poziției pe care de-a lungul acestor ani eurodeputații au avut-o. Modul în care a fost apreciată funcționarea politicii de coeziune economică și socială, măsurile propuse pentru îmbunătățirea rezultatelor oferă de fapt o imagine a impactului pe care politica de coeziune l-ar putea avea dacă ar fi îmbunătățite multe aspecte care țin de simplificarea procedurilor, realizarea unei mai bune coordonări și asigurarea flexibilității fondurilor. Cel de-al patrulea raport privind eh, coeziunea economică și socială, publicat în 2007 de către Comisia Europeană, a deschis seria întrebărilor despre viitorul politicii de coeziune, iar celelalte două rapoarte intermediare care i-au urmat au contribuit la clarificări referitoare la sectoarele europene de creștere ce vor fi determinante pe viitor, precum și la prezentarea creativității și inovării ca elemente de bază în depășirea situației de criză. Raportul Barca a adus în atenția noastră 10 piloni pe care îi consideră bază pentru reformarea politicii de coeziune. Vom reflecta asupra acestora și vom analiza cu, um, cum politica de coeziune îmbunătățită va putea contribui la creșterea competitivității economice globale a Uniunii Europene. Alături de datele și analizele realizate de Comisia Europeană, vor fi prezentate și informații de la Banca Europeană de Investiții, astfel încât să putem avea o imagine cât mai clară a rolului pe care politica de coeziune l-a avut în dezvoltarea generală a statelor membre este important să observăm care a fost destinația fondurilor. Dacă în cazul uh, alocărilor de fonduri structurale și de coeziune putem analiza cadrele naționale strategice și de referință și programele operaționale, um, în cazul investițiilor realizate cu fonduri de la Banca Europeană de Investiții, aflăm că cel puțin ultimele 12 state care au aderat, au aderat la Uniunea Europeană au contractat împrumuturi pentru infrastructura de transporturi, respectiv pentru mediu. Aceasta oferă imaginea tipului de nevoi urgente la nivel regional. Consider că odată rezolvate aceste probleme, este mult mai probabil și posibil ca dezvoltarea economică să se realizeze. Desigur că nu putem exclude din sursele de documentare rapoartele pe care Forumul Economic Mondial le publică anual pentru a vedea modul în care sunt apreciate statele membre ale Uniunii Europene. Competitivitatea este definită ca un set de instituții, politici și factori care determină nivelul de productivitate al unei țări. Iar analiza este realizată pe baza 12 piloni. Voi încerca să explic modul în care, eh, pentru un stat membru al Uniunii Europene, politica de coeziune contribuie la creșterea competitivității economice a statului respectiv și implicit a Uniunii Europene. Am considerat că avem nevoie să știm și care este imaginea oficială a Forumului Economic Mondial pentru a reflecta la ceea ce înseamnă ca Uniunea Europeană să joace un rol global și să ținem cont de contextul competitivității mondiale. Uniunea Europeană trebuie să-și lărgească ferestrele și să privească afară, pentru că, așa cum bine știm, furtuna de acolo vine. Ehm, ca și metodologie pentru realizarea raportului, voi analiza 1 legătura între politica de coeziune, respectiv conținutul acesteia și competitivitatea Uniunii Europene la nivel global, și doi, necesitatea creșterii competitivității economice, susținută de o infrastructură corespunzătoare, similară în regiunile Uniunii Europene, ca pilon al competitivității globale. Așa cum am anunțat deja, punctul de plecare îl va constitui analiza priorităților pe care statele le-au inclus în cadrele naționale strategice de referință, domeniile pe care au solicitat cele mai multe fonduri structurale și, nu în ultimul rând, tipurile de proiecte pentru care au fost solicitate împrumuturile la care banca, de la Banca Europeană de Investiții. De asemenea, vor fi prezentate detalii privind faptul că regiunile din statele din estul și sudul Europei sunt cele mai afectate de globalizare, dar și de criza economică. Contextul general în care se încadrează acest raport este conferit de următoarele aspecte. 1. Construirea viitorului european depinde de e, continuarea asigurării bazei comune, coezive, de dezvoltare prin readucerea, prin reducerea dezechilibrelor regionale și prin promovarea unor Eh, priorități esențiale specifice fiecărei regiuni, pentru că Uniunea Europeană extinsă cuprinde niveluri de dezvoltare diferite și ca prin urmare și nevoi diferite. Și doi, competitivitatea Uniunii Europene la nivel global poate fi asigurată prin alocarea echilibrată, eficientă și eficace a fondurilor structurale și de coeziune în funcție de specificul și nevoile fiecăror regiuni. În concluzie, pentru a răspunde întrebării titlul a raportului, uh, vom utiliza uh, vom analiza cum uh, putem contribui la creșterea competitivității economice a Uniunii Europene, idee simplă. Dezvoltarea regiunilor europene nu se poate realiza decât după ce infrastructura ce asigură accesibilitate, infrastructura socială și educațională, infrastructura de mediu vor fi realizate la standarde comune pentru toți cetățenii Uniunii Europene, acordând o atenție deosebită, bineînțeles, modului în care protecția mediului și dezvoltarea durabilă pot fi susținute. Cam acesta este documentul de lucru pe baza căruia vă invit să discutăm astăzi pentru a merge mai departe pentru realizarea acestui raport, pe care îl consider foarte important pentru o politică de coeziune durabilă și sustenabilă în cadrul Uniunii Europene. Știm cu toții că este un moment important, că tema este esențială și de aceea schimbul de păreri și de idei este crucial în acest context. Vă mulțumesc și aștept cu mult drag comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you. I have to repeat, colleagues. Uh... Mulțumesc. Încă o dată, dragi colegi, vă rog să fiți succinți. Vom mai avea timp să discutăm din nou raportul. Lambert Van Nistelrooy este primul vorbitor. Doamna președinte, vreau să fac unele observații, pe scurt. Poate că acum uh, e bine să uh, nu ne extindem prea mult în această primă fază a dezbaterii, să ne limităm la întrebarea principală, chestiunea principală, care este obținerea coeziunii teritoriale, sociale și economice uh, în, într-un cadru competitiv uh, mondial. Haideți, deci, să nu încercăm să soluționăm prea multe probleme acum, ci să ne gândim doar că modelul european, la modelul european, la modelul nostru care se bazează pe solidaritate, coeziunea joacă un rol crucial aici, în dezvoltarea noastră, mai ales din ultimii 25 de ani. Haideți să privim către viitor, să vedem cum va influența concurența la nivel mondial evoluțiile economice la nivel european. Și întrebarea care se pune ar putea fi următoarea. Oare coeziunea teritorială, socială și economică nu va aduce oare o contribuție esențială la o Europa pe care ne-o dorim noi, echilibrată, bine structurată, simetrică. În acest sens ar putea să avem o contribuție foarte importantă și sunt de acord cu faptul că trebuie să ne bazăm pe analiza OCDE-ului care a analizat în mare detaliu această dezvoltare regională și la adesea este vorba de macroregiuni și ce înseamnă pentru viitor, pentru următorii ani acest lucru. Și așa vom putea vedea, ne vom putea da seama cât de importantă este politica de coeziune. Conchid uh, referindu-mă la infrastructură, care într-adevăr este foarte importantă. Dar haideți să uh, ne gândim la rețelele de transport europene, tensurile. Haideți să ne gândim la schimbările din Europa de la ora actuală și modul în care acționăm noi în ceea ce privește rețelele europene de transport. Să vedem cum putem influența politica după 2013 în general și să nu încercăm acum să soluționăm prea multe probleme, fiindcă poate că uh, Uh, punem prea multe pe hârtie și faptele sunt mai slabe. Haideți să încercăm să găsim acest echilibru. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dau uh, acum cuvântul uh, domnului Taylor. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului Luhan pentru acest raport pentru prezentarea sa și așa cum a spus domnul Van Nistelrooy, vom, um, vom fi ocupați, vom avea de lucru. Aș dori să mă refer la ce a spus domnul Luhan privind cele 12 state membre noi și uh, aplecarea domniei sale asupra acestor țări. Și anume, pentru că politica de coeziune este foarte importantă în ceea ce privește construirea infrastructurii. Bineînțeles, sunt întru totul de acord cu acest lucru. Politica de coeziune reprezintă una dintre eh, cele mai importante și de succes politice europene, dar trebuie să fim precauți, fiindcă aici se spune că aceste 12 state membre eh, care au aderat de curând uh, s-au fost cele mai afectate de criza economică și financiară și cele mai afectate de globalizare. Trebuie să fim atenți aici. Eu, eu sunt din Berlin și vreau să vă spun că dacă uh, ne uităm la cele 16 regiuni federale ale Germaniei, noi suntem în a 16-a și, în a 16 -a și analizând efectele crizei economice, uh, Uh, întrebarea este, am fost noi, cât de afectați am fost noi? Uh, zonele industriale au fost cele mai afectate. Berlinul nu este una dintre ele, deci noi am fost cel, cel mai puțin afectați. Dar problemele principale care ne-am confruntat uh, au fost uh, externalizarea, delocalizarea, închiderea fabricilor. Uh, s-a, am suferit uh, pierderi uh, considerabile. Și în ceea ce privește consecințele crizei economice în Germania, efectele acesteia au fost atenuate, fiindcă guvernul a uh, finanțat sectorul financiar, a băgat foarte mulți bani în acesta, iar noi vom trebui să suportăm consecințele acestei acțiuni, să nu uităm acest lucru, să nu facem greșeala de a spune că dacă uh, suntem puternici, vom rămâne puternici în continuare. Politica de coeziune nu are doar ca scop îmbunătățirea situației regiunilor mai slabe din țările, să spunem, nu așa de dezvoltate. Ar trebui să ținem minte acest lucru, fiindcă politica de coeziune ar trebui să fie percepută la nivel global european. Polonia este singura țară care a generat uh, foarte multe progrese din politica de coeziune. Uh, să nu uităm aceste lucruri. Mulțumesc. Următorul vorbitor uh, Uh, domnul Mulțumesc, președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru această activitate de pregătire care a pus uh, fundamente foarte puternice și ne dă un punct de plecare foarte bun pentru activitatea ulterioară. În ceea ce privește orientarea pe care a abordat-o, aș dori să ridic două obiecții pe scurt. În primul rând, mă alătur aici uh, antevorbitorului meu și anume nu cred că putem uh, să ne bazăm doar pe studiul celor 12 uh, state membre care au aderat mai recent la Uniunea Europeană, fiindcă politica de coeziune se referă la întreg teritoriul european și nu nu cred că există o coerență într-o astfel de abordare dacă argumentăm doar pe baza acestor 12 state membre. În al doilea rând, pe scurt, vreau să vă spun că chestiunea competitivității Uniunii Europene nu este plasată în context, rămâne abstracte, ca și cum ar fi vorba de dezvoltarea competitivității doar de dragul competitivității. Nouă ne trebuie un obiectiv, un cadru general, iar acest cadru general, după mine, mi se pare că se orientează foarte mult către dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană. Cred că există o legătură uh, foarte clar între competitivitate și dezvoltarea durabilă și dacă dispare acest cadru al dezvoltării durabile, atunci nu ne putem ocupa cum trebuie de competitivitate. Vă dau un singur exemplu. Nu putem să ne gândim la o creștere a infrastructurii uh, la nivelul teritoriului european, fără să ne punem problema emisiilor uh, de carbon sau a conservării biodiversității. Iată de ce aș dori să se reîncadreze acest raport, să-și regăsească cadrul natural în funcție de obiectivele de dezvoltare durabilă, iar chestiunea competitivității trebuie pusă în această bază, în acest cadru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ramona Mănescu! Mulțumesc, doamnă președintă! În primul rând vreau să-l felicit pe colegul meu, Luhan, pentru, uh, pentru raport. Într-adevăr, politica de coeziune și competitivitatea sunt două dintre aspectele principale care definesc proiectul european. Pe de o parte, coeziunea asigură o dezvoltare echilibrată și coordonată la nivelul tuturor statelor membre, bazându-se pe principiul incluziunii, iar pe de altă parte, competitivitatea pune accentul pe creșterea productivității a eficienței, dar și a educației și a formării uh, unei forțe de muncă capabilă să facă față uh, provocărilor impuse de tehnologia modernă. De aceea consider că legătura dintre cele două este intrinsecă și nu putem asigura competitivitatea Uniunii Europene fără o politică de coeziune uh, bine dezvoltată. De aceea eu cred că raportul colegului nostru ar trebui să sublinieze conexiunea Uh, existentă între aceste două aspecte, coeziune și competitivitate, și să evidențieze odată în plus importanța aplicării principiilor politicii de coeziune în vederea realizării obiectivelor strategiei 2020. Uh, Documentul de lucru menționează importanța investițiilor în domeniul infrastructurii pentru, considerată ca fiind prioritară pentru cele 12 noi state membre. Cred însă că accentul trebuie pus în primul rând pe asigurarea unei abordări inclusive care să aibă în vedere atât politicile economice, cât și politicile sociale și modalitățile de implementare ale acestora în regiunile vizate cu, cu precădere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur colegilor pentru a-l felicita pe domnul Luhan pentru excelenta inițiativă, pentru că, iată, ni se aduc încă o dată în dezbatere, în discuție, teme mari, cum ar fi competitivitatea, politica de coeziune, viitorul politicii de coeziune. Și sigur, aș vrea să spun că în contextul globalizării, al schimbărilor climatice, al mișcărilor demografice, al declinului demografic în Europa și recent pe fondul crizei economice, disparitățile regionale persistă peste tot în Europa. Și ne dorim ca aceste disparități să se reducă, să se atenueze, pentru ca ceea ce ne-am propus, Uniunea Europeană, într-adevăr, să fie un model demn de urmat și o forță la nivel mondial. Și faptul că aducem în dezbatere infrastructura este pe deplin justificată, pentru că, încă o dată o spun, în multe regiuni europene este un subiect care îl vom dezbate mult de acum înainte și necesită eforturi încă mari. Mulțumesc! <clears throat> Jan Albrecht. are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva observații, câteva îngrijorări pe care aș dori să le, vi le împărtășesc. Prea adesea uh, cădem în capcanele formulărilor, uh, redactărilor și uh, exprimăm lucrurile într-un mod care nu aduce niciun ajutor uh, clarității. Chiar și titlul uh, titlul acestui document, uh, Coeziune economică și socială, E oare o condiție sine qua non pentru competitivitatea globală? Eu cred că e altceva, e ceva cu totul diferit. E vorba de competitivitate în sânul Uniunii Europene. Regiunile nu trebuie percepute ca fiind uh, entitatea de la baza competitivității globale. Iar uh, pentru mine asta este problema la titlu. Aici nu cred că e binevenit uh, să scriem uh, rapoarte pe care nu o să le citească nimeni și care să, o să se umple de praf pe rafturi. Suntem uh, politicieni, nu o să începem o cercetare amănunțită acum asupra politicii de coeziune. Noi trebuie să avem poziții politice care să aducă un rezultat și să știm foarte clar în mintea noastră ce dorim să realizăm. Trebuie ca lucrurile să fie exprimate limpede. Obiectivele noastre trebuie să fie exprimate limpede. Acest lucru se stipulează foarte clar în tratat și anume că coeziunea este importantă pentru competitivitatea noastră la nivel comunitar. Și acest lucru se reflectă asupra nivelului intern. Acum, întrebarea este următoarea. Politica de coeziune are trei dimensiuni, economică, socială și teritorială. Întrebarea este, aceste trei dimensiuni conlucrează, se îndreaptă împreună într-o direcție care să sporească competitivitatea la nivel comunitar? Eu cred că de mult timp deja coeziunea ține de convergență pe de o parte și de competitivitate pe de altă parte. Iar um, asta la nivel uh, regional, regiunile uh, s-au fost implicate în același context. Aici trebuie să obținem un, un echilibru între convergență și competitivitate. Și dacă reușim să obținem acest echilibru uh, bun, punând în paralel aceste două lucruri, lăsându-se să se completeze, ne vom da seama că trebuie să fim convergenți dacă dorim să fim uh, competitivi la nivelul regiunilor iar acest uh, lucru este reprezintă întrebarea fundamentală. Obținem convergența astfel încât să permitem competitivitatea regiunilor? Iar după mine aceasta este o întrebare foarte simplă. Avem aceste două elemente. Dacă răspunsul este da, atunci toate bune și frumoase în ceea ce privește dimensiunea macroeconomică. Și dacă răspunsul este nu, atunci trebuie să facem propuneri foarte clare despre cum putem împăca aceste două realități pentru a exista convergență și pentru a putea să fim competitivi. Iată, deci, social, economic, teritorial, acestea sunt cele trei dimensiuni, avem nevoie de coeziune pe toate planurile și privind către punctul 2020, trebuie să știm foarte clar, foarte clar ce trebuie făcut pentru a ne asigura că politica noastră de coeziune reprezintă o condiție sine qua non pentru competitivitate și convergență. Dacă analizăm criteriile care sunt aplicate la nivel internațional pentru măsurarea competitivității, vom vedea că acesta este un sistem de referință foarte bun pentru noi. Noi știm care sunt criteriile de măsurare a competitivității și putem uh, uh, să le folosim și la nivel comunitar în analiza diverselor regiuni. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra um, a, a, a perioadei viitoare pentru a ști foarte clar ce vom face pe viitor în ceea ce privește cele trei dimensiuni ale coeziunii pentru a reuși să fim convergenți și competitivi. Sunt de părere că acest lucru este foarte important dacă Uh, analizăm situația la nivel comunitar. Nu trebuie să împărțim Uniunea Europeană între statele vechi și statele noi, fiindcă coeziune înseamnă analiza situației la nivel comunitar per ansamblu, fără acest, aceste diviziuni artificiale, aceste uh, scindări artificiale. Întrebarea este, suntem competitivi? Coeziunea are sens dacă analizăm situația la nivelul întregii Uniunii Europene, fără um, aceste diferențe artificiale, așa cum am spus. sunt de părere că s-au spus foarte multe lucruri rezonabile, pertinente, dar dacă încercăm să ne ocupăm de prea multe lucruri, nu ajungem. Euh, oui, merci Madame la Présidente. Je tiens d'abord à m'associer à mes collègues pour euh, témoigner de l'intérêt. Doamna Sanchez-Smith, mulțumesc foarte mult. Această inițiativă a domnului Luhan este foarte interesantă și aș dori să mă refer la ceea ce a spus domnul Orbriș, e vorba de aspectul teritorial al politicii de coeziune. Știm foarte bine că disparitățile regionale reprezintă dificultăți în ceea ce privește dezvoltarea competitivității, mai ales a celei economice. Iată de ce aceste discrepanțe se manifestă mai ales la granițe. Bineînțeles, noi nu vrem să le accentuăm, ci să le atenuăm prin politica de coeziune, care, bineînțeles, aici are un rol foarte important în, um, în uh, netezirea acestor disparități și în găsirea unui echilibru regional. După mine, acest echilibru regional uh, poate să ne permită să avem o competitivitate europeană și chiar una globală. Cred că trebuie să analizăm mai multe aspecte, cum ar fi guvernanța la mai multe niveluri, dar vom mai discuta și în, cu altă ocazie, și accesibilitatea cetățenilor, care joacă un rol foarte important. Vă mulțumesc! Um, merci beaucoup. Ah. Mulțumesc foarte mult! Doriți să mai spuneți câteva cuvinte? Vă rog frumos, uh, sunt foarte multe chestiuni interesante, s-a discutat aici despre ele, dar nu avem timp acum pentru o dezbatere, astfel încât vă rog foarte mult Doamna Garcia Perez dorește și ea să ia cuvântul. Bun, haideți să termin ce vreau să spun. Vreau să vă rog pe cei care doriți să continuați discuția să o faceți la nivel informal înainte să, să se redacteze documentul final. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu foarte subcintă. Pentru că s-au spus multe dintre lucrurile pe care voiam să le menționez eu de către colegii mei. Dacă dorim uh, să ne ocupăm de competitivitate la nivel european uh, în această lume globalizată, trebuie să fim conștienți de unele lucruri și în ceea ce vește politica de coeziune, trebuie să vedem care este plus valoarea pe care o aduc regiunile noastre acestei lumi globalizate. Și trebuie, în egală măsură, să vedem care sunt sectoarele de care trebuie să ne ocupăm. Sunt de părere că nu ar fi deloc productiv să facem diferențe între statele mai vechi și statele mai noi ale Uniunii Europene, fiindcă competitivitatea afectează toate regiunile europene și dacă analizăm situația discrepanțelor regionale, adesea există discrepanțe de la o regiune la alta și dacă analizăm situația studiilor de politică regională, vom vedea că uh, este important faptul că, chiar dacă există convergență la nivelul mai multor regiuni, dacă analizăm discrepanțele la nivel teritorial, acestea reprezintă problema și aici trebuie să vedem cum putem soluționa aceste chestiuni, cum putem elimina discrepanțele la nivelul regiunilor înseși. Și trebuie să putem să facem o legătură foarte clară între acest raport din proprie inițiativă și toată uh, activitatea în desfășurare care se concentrează asupra strategiei 2020 în contextul politicii regionale de coeziune. Avem nevoie de uh, avem nevoie ca în Uniunea Europeană să ne să facem față noilor provocări, să cum ar fi schimbările climatice, uh, depopularea zonei rurale și să vedem care este rolul politicii de coeziune în fața acestor provocări. Iată, deci, Sper eu că domnul Luhan va ține cont de toate aceste chestiuni pentru a putea să avem un document care să oglindească părerile tuturor membrilor. Domnule Luhan, pe scurt vă rog că nu avem foarte mult timp. Celor care ați contribuit atât de constructiv la ceea ce înseamnă primele discuții cu privire la coeziunea economică, socială și teritorială, condiție sine qua non pentru competitivitate um, la nivel european. Vreau să clarific din start un lucru foarte important care a fost amintit de mai mulți colegi. 1. Nu mă voi referi doar la statele noi aderate, la cele 12. Am spus că opțiunile statelor noi aderate sunt diferite și aceasta reiese din anumite rapoarte sau din diverse rapoarte elaborate până acum, dar nu mă voi referi în raportul meu doar la ă, statele noi aderate. Ba chiar am spus că trebuie să facem întreaga Uniune Europeană în cadrul Uniunii competitivă, în primul rând, pentru a putea deveni competitiv la nivel global, la nivel mondial. Asta trebuie să dovedească raportul. Întrebarea care se pune acum este cum vom realiza acest lucru. Una dintre idei a fost aceea că discrepanțele între regiuni, și acum ne referim la întreaga Europa, sunt foarte mari și specificitățile regiunilor sunt foarte diferite. Cum punem noi aceste elemente într-o într legătură coezivă pentru a deveni competitivi? Asta este ceea ce urmărește raportul. Nici de cum o separare a statelor membre în state vechi și state noi aderate. Mă bucur foarte mult că acest lucru chiar a fost menționat de colegul Matula, care a accentuat acest aspect de competitivitate globală. În ceea ce privește numele care a fost uh, menționat de domnul Olbricht, um, nu știu dacă sunt 100% cele mai potrivite cuvinte folosite în titlul uh, raportului. Uh, putem discuta să ajungem să schimbăm un cuvânt, însă ideea de bază este aceea că fără o coeziune la nivel european, cu investițiile concrete, dar și potrivite după specificitatea regiunilor și ținând cont de grad de dezvoltare acestora, nu vom putea deveni competitivi la nivel global. Nu vreau să continui aici, cu siguranță vom avea uh, posibilitatea să reluăm discuțiile. Uh, vă voi da un uh, document pe mail de îndată ce vom avea un draft report um, Puteți să ne trimiteți ideile și comentariile dumneavoastră oricând și pe mail și vă asigur că voi ține cont de fiecare și voi analiza în detaliu fiecare propunere. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Mulțumim. Dorim ca uh, proiectul de raport uh, să fie prezentat pe 25 și 26 Acum trecem la următorul raport privind buna guvernanță. Doamna Ramona Mănescu, vă rog cât mai pe scurt. Aveți cuvântul. Dar nimeni nu mă ascultă pe mine, deci nu știu dacă am vreo șansă să fiu ascultată. Mulțumesc, doamna președinte. Încerc să fiu scurtă, deși sunt înaltă, n-am cum să fiu foarte scurtă, măcar în intervenții o să încerc. Uh, documentul de lucru se referă la buna guvernanță în contextul politicii regionale a Uniunii cu referire la procedurile de asistență și control ale, Uniunii, ale Comisiei Europene. Documentul de, de lucru cuprinde două părți complementare și uh, am analizat uh, Carta Albă privind guvernanța pe mai multe niveluri, adoptată de Comitetul Regiunilor în uh, iunie anul trecut. În ceea ce privește prima parte a documentului de lucru, Uh, raportul prezintă o serie de evaluări și recomandări pe marginea propunerilor prezentate în această carte Albă a Comitetului Regiunilor și uh, pornind de la acest, uh, această analiză, consider esențial să introducem în, în acest raport următoarele considerente. Importanța dimensiunilor orizontale și verticale ale guvernanței pe mai multe niveluri. Și asta pentru că cooperarea dintre autoritățile locale, regionale, naționale, inclusiv din punct de vedere economic și social și cooperarea între actori de același nivel sunt extrem de importante pentru, și necesare pentru a asigura o cooperare eficientă pe toate nivelurile și o abordare în final integrată a politicilor. Un alt aspect uh, îl constituie necesitatea unei uh, definiții clare a principiului parteneriatului și implicit a punerii acestuia în aplicare, deoarece în felul acesta consider că am putea facilita instituirea unor parteneriate reale uh, care în momentul de față sunt deficitare la nivel uh, local și regional și uh, cred că este deosebit de important să asigurăm consolidarea consultărilor atât la nivel local cât și la nivel regional la începutul negocierilor pe marginea dezbaterilor din cadrul Uniunii. Un alt aspect se referă la o mai bună exploatare a potențialului coeziunii și cooperării teritoriale. Și aici m-am referit la implicarea autorităților locale și regionale în îndeplinirea obiectivelor Uniunii, ca o condiție prealabilă a punerii eficiente în aplicarea coeziunii teritoriale. De asemenea, m-am referit la simplificarea normelor la nivel comunitar și național, ca o condiție pentru o guvernanță mai bună în politica de coeziune. Am văzut că uh, modificările recente ale regulamentului general și ale regulamentului FEDER au reprezentat pași importanți în această direcție, însă simplificarea nu ar trebui să fie legată doar de un eveniment temporar și ieșit din comun, așa cum este criza economică. Un alt punct îl constituie necesitatea continuării programului Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali și în acest sens cred că trebuie pe de o parte să asigurăm alocarea unor fonduri suficiente în cadrul viitoarelor negocieri privind bugetul, iar pe de altă parte să luăm măsurile necesare în vederea consolidării legăturilor pe care trebuie să le aibă instituțiile europene cu autoritățile locale și regionale. Un lucru uh, important ar fi elaborarea unei carte a Uniunii Europene privind guvernanța pe mai multe niveluri, deoarece un astfel de document cred că poate reprezenta un instrument bun, un instrument necesar în dezvoltarea unei înțelegeri reciproce a guvernanței europene. În cea de-a doua parte a, a raportului am analizat mecanismele gestiunii uh, repartizate îndeosebi diferitele responsabilități ale Comisiei Europene, dar și ale statelor membre și aici m-am referit la uh, transferul de responsabilități spre autoritățile locale și regionale, căutând astfel soluții în vederea îmbunătățirii sistemului în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor. Uh, M-am referit de asemenea la consolidarea asistenței oferite de comisie Uh, dat fiind faptul că majoritatea erorilor apar la primul nivel de control, la asigurarea unei mai bune coordonări între nivelurile de control pentru a evita dublarea auditurilor și supracontrolul, așa cum s-a întâmplat în, în multe situații. Și, uh, de asemenea, m-am referit la uh, participarea actorilor privați la parteneriatul public privat la proiectele europene. Ehm, cred că o mai bună coerență în ehm, normele diferitelor fonduri europene ar aduce un plus de eficiență și o abordare integrată a politicilor și, bineînțeles că beneficiarii, autoritățile locale și regionale vor avea ehm, de câștigat în plus prin această coerență și corelare a diferitelor fonduri eh, la nivel comunitar. Uh, eu uh, am să invit colegii să contribuie la acest, la acest raport de inițiativă și aștept uh, cu interes toate sugestiile pe care colegii le au. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că acum începem discuția privind acest raport. Vom primi proiectul de raport înaintea verii. Giorgio, acum ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vă respect regulile, doamnă președinte. Uh, o să fiu succint. Nu pot să-mi permit să fac altfel, fiindcă sunt aici, lângă dumneavoastră. Este un punct de plecare foarte bun. Aceasta este părerea mea și ne oferă un, orientări foarte bune pentru autoritățile regionale și locale care sunt aproape de cetățeni și care pot uh, transmite mai departe informațiile. Rolul Comisiei este acela de coordonare al politicilor regionale. Haideți să nu uităm că politica de coeziune, doamnelor și domnilor, uh, este locul um, unde se manifestă guvernanța pe mai multe niveluri și acest lucru este menționat în Cartea Albă privind regiunile în momentul în care se vorbește despre acest multilevel governance. Suntem la jumătatea pro- um, perioadei de programare, iar um, succesorul este, acesteia se pune acum la punct. Iată, este momentul acum să facem pași înainte în ceea ce privește guvernanța pe mai multe niveluri. Sunt de părere că pentru comisia noastră, acest document, Cartea Albă, ne dă foarte multe idei, dar este important să nu ne stabilim prea multe obiective. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra mai puține obiective, dar Astfel vom reuși să avem o valoare adăugată dacă vom reuși să ne îngustăm puțin concentrarea. În al doilea rând, când ceea propunerile noastre, trebuie să acoperim cele cinci principii necesare guvernanței, guvernanței solide, vorba de transparență, cooperare, responsabilitate, eficiență și coeziune. Conchid, prin a vă spune, că putem, într-adevăr, să ne punem și alte obiective de sporire ale eficienței pentru ca autoritățile să se implice pe deplin și pentru a exista uh, controle și audite bazate pe risc uh, și eficiență. Domnul Vlasa care cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva scurte observații. Bineînțeles, eh, salut eh, această descentralizare continuă, dar eh, să nu uităm un lucru, stimați colegi, în momentul în care este vorba despre fonduri europene, Numai Olanda a folosit pentru Amsterdam și Rotterdam aceste capacități. Prea puțin. De ce stau lucrurile așa? Pentru că legislația este prea complicată. Auditul, controlele sunt prea stricte, iar uh, oficialitățile de la diversele niveluri sunt uh, îngrijorate ar trebui să ne concentrăm pe controle, nu sporindu-le, multiplicându-le, ci clarificând legislația în acest sens, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. Am discutat deja despre acest lucru, bineînțeles, și ar trebui să ne folosim de uh, formare profesională, fie prin intermediul uh, programului Erasmus sau prin alte programe, ar trebui să formăm uh, să formăm au, au oficialitățile locale și regionale pentru a nu se teme de subsidiari, subsidiaritate și pentru a folosi aceste fonduri. O felicit pe doamna Mănescu pentru documentul de lucru pe care ni l-a prezentat astăzi și legat de guvernanța, de buna guvernanță, guvernanța pe mai multe niveluri și aș porni cele două, trei idei pe care vreau să le prezint de la raportul special Eurobarometru 307 privind rolul și impactul autorităților locale și regionale în Europa, publicat în 2009. Acesta scoate în evidență faptul că guvernarea partajată le pare foarte firească europenilor. Mai mult, raportul confirmă așteptările cetățenilor pentru o Europă mai conectată la realitățile lor cotidiene și care se sprijină pe acțiunile aleșilor lor regionali și locali. Și ce este foarte interesant, acest raport arată că 59% dintre cetățenii europeni consideră că autoritățile locale și regionale nu sunt suficient luate în considerare în procesul și în toate procedurile europene. Tocmai de aceea, sau și din acest motiv, salut ideile prezentate sigur în special parteneriatele pe verticală și orizontală. Poate mi-am pus o întrebare legat de nivelul cel mai eficient de luare a deciziei la nivelul cel mai apropiat de cetățean, în contextul în care astăzi în Uniunea Europeană vorbim la nivel local de regiuni, subregiuni, macroregiuni, provincii, voivodate, județe, departamente. Sigur, vom putea dezbate aceste lucruri. Uh, apreciez schimbul de informații care trebuie să existe în domeniul cooperării transfrontaliere și această cooperare se desfășoară, să nu uităm, la nivel local și la nivel regional și, de ce nu, promovarea cetățeniei active, inclusiv prin e-guvernanță, care, de fapt, ce rol joacă, trebuie să recunoaștem, sensibilizarea cetățenilor pentru deciziile și direcțiile Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Victor Vostinaru. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. First, I would... Domnule președinte, mai întâi aș dori the ideas and the philosophy. Să sprijin ideile și filozofia raportului colegei noastre Ramona Mănescu. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că se va asigura aplicarea acestor uh, prevederi. Pe de o parte, avem nevoie de un calendar de aplicare a lor de la Comisie și un calendar de aplicare de la statele membre, pentru că anul trecut am vorbit despre o simplificare. Doamna Constanțe Crel a făcut atunci un raport, dar aplicarea în anumite state membre a fost dacă nu mai puțin bună, cel puțin mai complicată sau adăugat complicații în procesul de simplificare. Deci trebuie să ne asigurăm că simplificarea plus guvernanța multiniveluri sunt precondiții pentru politica de, dacă nu pentru politica de coeziune actuală, cel puțin pentru cea de după 2013. Acesta trebuie să fie principalul nostru obiectiv și vreau să mulțumesc încă o dată doamnei Mănescu pentru raport. Sunt sigur că ne vom putea aduce contribuția pentru ca acest raport să fie cât mai bun. Doamnă Mănescu, doriți să reacționați pe scurt? Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, le mulțumesc colegilor pentru, pentru sprijin și uh, pentru contribuțiile uh, dumnealor. Uh, vreau doar să vă spun că acest, uh, acest, această inițiativă Uh, se va concentra în special pe eficientizarea utilizării fondurilor și în eficientizarea în așa măsură în care să ajungă cât mai uh, aproape de cetățeni, în, în măsura în care controlul, monitorizarea, asistența uh, să ajungă exact acolo la nivelul local, nivelul regional la care trebuie să ajungă și uh, în uh, măsura în care, așa cum a spus și uh, colegul nostru Stavrakakis, uh, cele ce, referindu-se la cele cinci principii, vor urmări obiectivele pe care strategia 2020 le urmărește în final în cadrul politicii de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi cer scuze, n-am văzut că și Ian Molbricht dorește să ia cuvântul. I just... Mulțumesc. Am dorit doar să fac două sugestii, pentru că în principiu conținutul a fost, uh, este, este ok, um, dar aș vrea să sugerez că Trebuie să dovedim faptul că conceptul coeziunii teritoriale este inutil fără guvernanța multiniveluri. Aceasta este o consecință logică, pentru că coeziunea teritorială înseamnă echilibru între teritorii. Echilibru între teritorii înseamnă deseori teritorii problematice, zone funcționale. Deci, Poate să fie vorba despre regiuni moderne, macroregiuni uh, sau entități sub, subregionale și când e vorba de coeziune avem nevoie de guvernanță multiniveluri care implică cooperarea prin definiție. Deci trebuie să spunem că aceasta nu este o alegere posibilă, este o obligație, consecință logică a coeziunii teritoriale. În al doilea rând, aș dori să sugerez Chiar dacă ne vom confrunta cu obstacole, putem spune că, conform subsidiarității, trebuie să fie obligatorie. Pentru că dacă lăsăm statelor membre posibilitatea de a face sau nu lucrurile, nu se va face niciodată. Deci trebuie să scriem în raport că trebuie să fie obligatoriu și gata. Mulțumesc foarte mult și acum putem trece la raportul lui Rodi Crața, proiect de raport. Data limită am, pentru amendamente va fi tot 24 martie, ora 6 după masă și rog pe Rodi Crața să ne facă introducerea la acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport se referă la contribuția politicii regionale a UE la combaterea crizei financiare și economice cu o trimitere specială la obiectivul 2. În acest document care a fost distribuit, uh, acest proiect de raport, încep prin a sublinia importanța politicii de coeziune mai ales pentru uh, reluarea, redresarea economiei, reluarea creșterii economice în Europa. Deoarece Așa cum uh, s-a dovedit în trecut, lipsa mecanismelor de coordonare economică eficace și instabilitatea care domnește în Europa arată că e nevoie de a pune accentul pe politica de coeziune prin intermediul fondurilor structurale. Avem nevoie de aceasta pentru a restabili piața internă și pentru a obține convergența. Uh, politica regională nu este doar un mijloc de a stinge focul, incendiul, ca să spun așa, într-o epocă de criză. Am constatat că această politică are un rol de bază, un rol eficace și este într-adevăr un instrument ce ne va permite să luptăm împotriva uh, slăbiciunilor diverselor regiuni și aceasta pe termen lung. În ce privește criza economică și financiară, am uh, văzut în ce măsură aceste slăbiciuni ies la suprafață. Uh, criza este cea care uh, a pus în, în, în lumină din nou lacunele. Obiectivul 2 este între pilonii politicii de coeziune și pentru că vorbim despre competitivitate și ocuparea forței de muncă, acesta este uh, sensul raportului de inițiativă și va trebui să vedem care sunt rezultatele obținute, uh, astfel încât să consolidăm rolul obiectivului 2 în aceste vremuri de criză. Reamintesc uh, perioada 2000 și 2006, obiectivul 2 viza în special asistența pentru uh, regiunile care uh, aveau uh, slăbiciuni de ordin structural, regiuni care beneficiaseră uh, deja de uh, programele din obiectivul 2. Însă, în urma reformei din 2006, obiectivul 2 a început să vizeze acum majoritatea covârșitoare a regiunilor și o mare parte a bugetului comunitar, aproximativ 16% din câte mi se spune, uh, este folosită pentru acest obiectiv, care se referă în special la competitivitate și ocupare. 73,7% din această sumă de sub obiectivul 2 servește la uh, inovație, aproximativ 33%. 46% sunt uh, vărsați uh, în scopul mai bunei ocupări. Uh, Chiar dacă în termeni absoluți sumele sunt uh, importante, procentul este ceva mai mic în ce privește regiunile, ce vreau să vă spun cu toate aceste informații? Obiectivul 2 se concentrează asupra sectoarelor de vârf, tehnologie, cercetare, îmbunătățirea ocupării forței de muncă, elemente de care avem mare nevoie în sfera competitivității. Acum, ca urmare a raportului de etapă a Comisiei Europene asupra politicii de coeziune, vedem că regiunile de la obiectivul 2 au obținut performanțe bune înainte de criza economică, în special în ce privește ocuparea, dezvoltarea, incluziunea, formarea uh, de-a lungul întregii vieți, însă în alte domenii s-au înregistrat uh, rezultate mediocre. Avem nevoie de o altă orientare pentru dezvoltare și pentru investițiile de bază. Vă ofer aceste elemente pentru a arăta că ne uh, orientăm către calitate, către competitivitate, ceea ce este deja limpede în lumina rezultatelor deja obținute. Așa cum am spus, criza economică pune în lumină problemele regionale, dar și lacunele în uh, regiunile europene vizând uh, ocuparea. Dar mai trebuie să ținem seama și de previziunile pentru perioada 2009-2011. Situația pe piața forței de muncă rămâne una defavorabilă, iar rata șomajului riscă să ajungă la 10,25%, adică o pierdere de 2,25% a locurilor de muncă și 1,25% pierderea uh, uh, forțelor de muncă în 2010. Vedem așadar că e necesar să ne sporim eforturile pentru uh, regiunile vizate de obiectivul 2. Ehm, vorbesc de asemenea despre sectoare ehm, în care rezultatele diferă și previziunile diferă. În special eh, cele vizate de regiune de la obiectivul 2. Subliniez că problemele majore economice și financiare ale statelor membre sunt un eh, factor de frânare uh, Uh, ce privește cofinanțarea programelor de la obiectivul 2. Acest lucru este valabil pentru toate țările. Există o lipsă de informații uh, de ansamblu, atât cantitative cât și calitative, privitor la efectele pe termen uh, scurt și lung ale crizei asupra UE și asupra indicatorilor economici cei mai semnificativi. Dacă dorim să fim mai uh, limpezi atunci când dorim să intervenim și să facem recomandări, să oferim orientări, va trebui ca Uniunea Europeană să prezinte un raport asupra consecințelor crizei financiare asupra regiunilor Uniunii Europene și în special asupra regiunilor de la obiectivul 2, dat fiind impactul negativ asupra ocupării și a competitivității. Ceea ce mai este de asemenea foarte important este existența unei coordonări și a unei mobilizări a tuturor mijloacelor de care dispunem. Am arătat deja acest lucru prima dată când am abordat tema. Există mulți factori care influențează ocuparea și competitivitatea și va trebui să coordonăm toate aceste mijloace pentru a lupta în mod nemijlocit împotriva acestor fenomene și pentru a estompa pe termen lung diversele slăbiciuni. Este o problemă pe care o reiau în raportul meu și anume aceea a IMM-urilor. IMM-urile trebuie să aibă posibilitatea de a folosi oportunitățile de finanțare. De asemenea, e vorba de a finanța inovația și cercetarea. Am văzut deja care sunt problemele uh, ce lovesc economia reală ca urmare a crizei și am văzut care sunt dificultățile. Adesea, intervențiile de salvare nu sunt compatibile cu politicile de concurență loială și ca atare trebuie să vedem care sunt toate posibilitățile tot ce ar putea ajuta IMM-urile, care au nevoie de ajutor imediat pentru a se salva. Și un alt element uh, apare ca important. Prevederile noastre trebuie să se încadreze și în uh, strategiile pe termen lung, cum este strategia pentru 2020 și, sigur, vizează și coeziunea teritorială a Uniunii deoarece obiectivul competitivității este legat de coeziunea teritorială, în cadrul căreia se derulează și mă gândesc deosebi la regiunile insulare, la regiunile ultraperiferice, care participă la lupta pentru competitivitate. Eforturile pentru o dezvoltare durabilă sunt de asemenea utile. în ce privește politicile de la obiectivul 2. În același timp, trebuie să consolidăm toate eforturile de simplificare care au fost deja uh, avute în vedere de la începutul crizei. Mă gândesc la o flexibilitate mai mare pentru programele de convergență, uh, la consolidarea participării tuturor regiunilor la acest efort și cred că va trebui de asemenea uh, să oferim asistență investițiilor inteligente. Au existat mai multe rapoarte naționale prezentate de statele membre și constatăm că aceste soluții nu au fost evaluate în mod unitar peste tot. În anumite state membre, uh, Ehm, exista obiceiul un anumit ritm birocratic. Mă gândesc în special la prefinanțarea 100% din Fondul Social European. Ar trebui ca atare să uh, vedem în mod sistematic în ce fel pot fi utilizate diversele posibilități. Este vorba și de o punere în aplicare eficace și flexibilă a regulamentelor. Trebuie să fim mai rapizi, mai eficace, dar și mai transparenți. Mai prudenți, de asemenea, în gestiune. Însă aș dori acum să vorbesc și despre ajutorul politic adus regiunilor de la obiectivul 2. Comisia are un rol important de jucat. Trebuie să vedem dacă e posibil să avem o creștere o, cu 25% a instrumentului Jaspers pentru realizarea proiectelor mari și pentru a accelera plățile către statele membre. De asemenea, trebuie să aprobăm toate amendamentele propuse pentru regulile de aplicare care vizează uh, consolidarea flexibilității fondurilor structurale. De alminte, discutasem deja despre acest lucru cu președintele Băncii Europene de Investiții, pentru că, în concluzie, doresc să repet, e foarte important să profităm de toate ocaziile care ni se oferă. E adevărat, atât pentru marile proiecte, competitivitatea fără proiecte mari va eșua, dar în același timp, va trebui să facilităm accesul IMM-urilor la uh, toate instrumentele. Iată care este mesajul meu final. Importanța politicii de coeziune, în special pentru a corecta slăbiciunile apărute pe piața uh, internă a Uniunii Europene, în special din cauza crizei, apoi ar trebui să mobilizăm și să coordonăm instrumentele de care dispunem pentru a atinge acest obiectiv. Va trebui de asemenea să evaluăm și să utilizăm toate măsurile deja aplicate pentru a face față crizei. Astfel, vom putea trage mai multe concluzii atunci când vom fi primit evaluările din partea Comisiei Europeană a rapoartelor naționale. Vă mulțumesc! Very much. We start the discussion, Madame Westphal. Mulțumesc foarte mult, începem discuția și are acum cuvântul primul uh, vorbitor, doamna Westphal. Mulțumesc foarte mult. Um, așa cum s-a spus, uh, criza economică și financiară a afectat toate regiunile, toate orașele din Uniunea Europeană, nu doar în țările mai um, sărace, ci și în țările din obiectivul 2. Acest raport reprezintă o contribuție foarte bine și spune foarte clar că între 2006 în țările și regiunile din obiectivul 2, 22 de miliarde de euro au ajutat la crearea a 600.000 de locuri de muncă. 340 de milioane de cetățeni la nivel european au avut de câștigat de pe urma obiectivului, de pe urma finanțării din obiectivul 2. Dar suntem de părere că dimensiunea principală a combaterii crizei trebuie subliniată mai bine. Pentru noi, socialdemocrații, combaterea crizei trebuie să sublinieze importanța păstrării locurilor de muncă. Trebuie să încercăm să păstrăm cât mai multe locuri de muncă și să creăm unele noi pentru a compensa slujbele pierdute. Acest element trebuie să se evidențieze mai bine în raport. Suntem de părere că prioritățile strategiei 2020 nu promovează promovarea competitivității, a dezvoltării IMM-urilor, toate acestea sunt importante, dar nu sunt suficiente. Noi dorim să vorbim aici despre slujbe mai bune, condiții de muncă mai bune și în egală măsură avem nevoie de o formare profesională mai bună, nu numai pentru tineri, dar și, bine, mai ales pentru tineri, dar nu numai de pildă remunerare egală pentru activitate profesională egală, egalitate de salariu între bărbați și femei, fiindcă știm că în situația de criză economică femeile sunt cele mai afectate în ceea ce privește pierderea locului de muncă, șomajul, femeile sunt mai vulnerabile și mai afectate fiindcă adesea nu beneficiază de cele mai bune condiții de muncă. Iată de ce este foarte important ca efectele crizei financiare și economice asupra economiei să nu ne facă să ne confruntăm cu o situație în care încercarea de a avea slujbe mai bune și, formularea, și formare profesională mai bună să fie, uh, să fie univocă. Uh, în ceea ce privește programul uh, Jaspers și finanțărilor acordate prin acest program, cred că ar trebui să așteptăm până în momentul în care primim banii de la comisie. Mă refer uh, la creșterea cu peste 25%, să vedem care sunt roadele acestei creșteri, să vedem ce am obținut înainte de a cere mai mulți bani. Acum se pune întrebarea uh, de unde vor veni aceste resurse și pe ce, vom, pe ce le vom cheltui, dacă uh, pentru administrație sau alte proiecte. În afară de acestea, resursele pentru anul 2010 de la Banca Europeană de Investiții e vorba de 26 uh, de milioane, creștere de 2 milioane de la 24 de milioane. Această creștere, fără nicio explicație, nu uh, poate nu va avea efectul scontat. Noi suntem de părere în mare că acest raport reprezintă un pas foarte bun în direcția cea bună. Pe viitor, politica de coeziune trebuie să țină cont de zonele din uh, obiectivul 2, de obiectiv 2 și uh, un număr foarte mare de europeni vor fi foarte mulțumiți de acest lucru. Ricardo Costa să are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc um, doamnei Crața pentru acest raport. Cu toții știm foarte bine că politica de coeziune nu este doar o politică de sprijin, ci este o adevărată politică de dezvoltare și în această capacitate are posibilitatea de a influența modul în care se fac cheltuielile la nivel național, regional și aici este vorba despre obiectivul 2, unde aș vrea să subliniez importanța IMM-urilor care sunt centre de formare și de inovare. În al doilea rând, rolul autorităților regionale și locale, care sunt mai aproape de cetățeni și astfel reușesc să identifice cerințele lor, nevoile lor, precum și ale IMM-urilor, în materie de ocupare și de formare. Experiența noastră cu obiectivul 2 ne arată că avem un adevărat da, avem nevoie de un adevărat parteneriat cu regiunile dacă dorim să avem inițiative de combatere a crizei și dacă dorim să ne asigurăm că există coeziune economică și mai multe locuri de muncă și creștere economică. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy, are cuvântul. O singură întrebare, domnule președinte. Ne puteți oferi, oferi informații în ceea ce privește calendarul, fiind, fiindcă avem un raport foarte puternic aici. și în ceea ce privește schimbările structurale pe care, de care avem nevoie în perioada de redresare economică, în ceea ce privește fondurile structurale. Uh, știu că avem uh, comisia CRIS și la ultimul schimb de părere am pus aceeași întrebare. Avem această comisie CRIS și nu uh, se vorbește deloc despre ea, oare să fie vina mea? În momentul în care își prezintă rezultatele pentru a intra și noi cu raportul nostru? cu aceste părți foarte importante ale politicii de coeziune. Ar trebui să ajungem până la urmă la plenară, fiindcă acest raport este unul foarte solid și trebuie să se facă auzit. Vă rog frumos să-mi oferiți aceste informații dacă se poate. Fiindcă nu putem să obținem toate informațiile în comisia noastră, trebuie să mergem la un nivel superior. Vă mulțumesc. mulțumesc. Are cuvântul domnul Teurer. Mulțumesc uh, ca raportor din umbră al liberalilor. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun, care reprezintă un punct de plecare nimerit pentru un subiect atât de important. Acest raport conține foarte multe chestiuni importante asupra cărora suntem de acord, dar există și unele aspecte unde suntem de părere că sunt binevenite niște amendamente. În ceea ce privește obiectivul 2, uh, uh, în contextul crizei financiare și economice, suntem de părere că trebuie să se aducă anumite schimbări scopului uh, ocupării și competitivității, fiindcă um, prăpastia dintre obiectivul 1 și 2 s-a micșorat Asta datorită unei politici de coeziune de succes în obiectivul 2, dar și pentru că zonele din obiectivul 2 uh, nu s-au dezvoltat atât de bine. Aștept uh, cu nerăbdare să vedem uh, ce se va întâmpla după 2009, care va fi rezultatul acestei situații economice în zonele de la obiectivul 2 Aici s-a registrat uh, multă creștere negativă, minus 8-10%. Și aici trebuie să ne cădem de acord asupra faptului că coeziunea nu ține de uh, agravarea situației din uh, zonele uh, slabe și îmbunătățirea situației din zonele puternice. Noi trebuie să ajungem la creștere peste tot Dacă dorim uh, să analizăm uh, obiectivele de distribuție și de creștere, atunci ne dăm seama că măsurile politice de coeziune ar trebui să se concentreze asupra focarelor de creștere și să permită crearea de locuri de muncă. Avem nevoie de schimbări la nivelul structurii, avem nevoie de inovare pentru a crea noi locuri de muncă, iar uh, Programul obiectivului 2 ne dă o abordare foarte bună, așa cum reiese din raport, mai ales pentru IMM-uri. Iar uh, noi, liberalii, am uh, dorit să facem referire la transferul de tehnologie, care joacă un rol foarte important și reprezintă un principiu cheie aici. Legătura dintre companii și institutele de cercetare uh, este foarte importantă, fiindcă astfel pot apărea pot apărea pe piață noi produse tehnologice și se pot păstra locurile de muncă. Trebuie să ne ocupăm de probleme cum ar fi protecția mediului, schimbările climatice și să ne asigurăm că evoluția tehnologică ține cont de toate acestea. Există unele îngrijorări aici, dar o să mă opresc aici. Mă îngrijorează această finanțare în măsură de 100% nu suntem de acord cu această formulare. Vă spun asta pentru că avem pe de o parte Fondul Social European, FDR, Fondul European de Dezvoltare Regională pe de cealaltă parte, iar statele membre nu reușesc să acceseze aceste fonduri. Și la Consiliu există un acord în acest sens. Avem uh, bune argumente pentru cofinanțare, fiindcă cofinanțarea apără interesele beneficiarilor, trebuie să ne asigurăm că banii ajung unde trebuie până la urmă. Și eficiența este unul dintre scopurile noastre. Nu putem uh, să începem uh, activități uh, doar de dragul începerii acestor activități, trebuie să vedem care este rezultatul lor pe viitor. Poate că ar trebui să vedem dacă nu se pot reduce cotizațiile. 100% este o cifră prea mare. Am putea să o mai uh, reducem puțin sau cel puțin uh, durata. Iată, acestea sunt uh, chestiunile pe care doream să le menționez la ora actuală și vom înainta amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Euh, madame la Présidente, mes, mes chers collègues, euh, je vous demande... Doamna Deli, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru că a trebuit să fiu și la ședința altei comisii, uh, celei pentru afaceri sociale, de aceea nu am venit mai devreme, dar am citit raportul cu atenție și aș dori să exprim uh, câteva idei. În primul rând, cred că este foarte important ca în cadrul, lui, în cadrul obiectivului 2 să amintim importanța protecției mediului și că eligibilitatea pentru a profita de pe urma fondurilor europene trebuie să se definească pe cât posibil în funcție de criterii de durabilitate și în acest context este important să, sublin, să sublinieze rolul esențial al orașelor în uh, urmărirea acestui obiectiv 2. Dimensiunea urbană tocmai a căpătat un rol important uh, în politica de coeziune teritorială și de aceea este judicios să introducem uh, în acest raport, în continuitatea cartei de la Leipzig, să se introducă, deci, obiectivul 2, să, ține, să se țină cont de specificitatea orașelor în definirea teritoriilor defavorizate. Cred că trebuie să avem ca obiectiv anumite priorități ale strategiei 2020, dar nu se menționează prioritatea dezvoltării durabile conform comunitării Uniunii Europene, ă, Comisiei Europene, o Uniune Europeană care folosește în mod eficient resursele. Pentru a trece la o economie cu consum scăzut de cu emisii scăzute de carbon și o mai mare folosire a energiilor regenerabile în transporturi și la promovarea eficienței energetice. Dar în text nu se menționează în mod explicit nici prioritatea oferită creșterii exclusive. Una dintre cele șapte strategii, um, acțiuni far, uh, importante din strategia 2020 este uh, formulată astfel. O prioritate a noastră este aceea de a da importanță obiectivelor uh, politicii de coeziune socială. De aceea, acum, în moment de criză, pe lângă instrumentele uh, clasice ale economiei uh, globalizate, PIB, creștere economică, cred că există și alte modalități de a măsura acest lucru. Având în vedere eșecul strategiei de la Lisabona, orientată înspre competitivitate, este astăzi indispensabil să se fol- folosim uh, singura oportunitate oferită de criză, aceea de a dezvolta o nouă abordare pentru bunăstarea cetățenilor europeni. Mulțumesc! În numele Comisiei are cuvântul domnul Bruno Caset. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia mulțumește Parlamentului pentru interesul acordat uh, aplicării, punerii în practică obiectivelor uh, măsurilor luate pentru a lupta împotriva crizei și impactul lor la nivel național și regional. Aș dori să evoc două elemente pentru a completa discuția. În cadrul măsurilor uh, de evaluare, Comisia ar putea să lanseze un studiu în legătură cu efectele calitative și cantitative ale crizei în programele operaționale, care reprezintă principalul instrument al politicii de coeziune în teritoriu, pentru a răspunde problemei uh, menționate de doamna raportor Crața. Comisia va prezenta înainte de vacanță de vară un raport în legătură cu diferitele măsuri luate pentru relansarea economică în domeniul politicii regionale în toate statele membre, conform angajamentului luat în fața Parlamentului European pe 1 aprilie 2009. Mulțumesc! Vă mulțumim! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci o rog pe Rodicrața să răspundă la observațiile colegilor, dacă dorește. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, doresc să răspund. Colegilor, mai întâi să le mulțumesc pentru observațiile lor foarte concrete. Se pare că este o chestiune de interes pentru noi toți, esențială pentru viitor. Mai întâi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra consecințelor sociale Doresc uh, să consolidez acest aspect uh, prin depunerea de amendamente. Am încercat să țin cont uh, și de această angoasă a numărului de pagini, deci ca raportul să nu fie prea lung. Bineînțeles, se pune problema statutului femeilor, lupte împotriva discriminărilor, importanța coeziunii în societate. Toate aceste aspecte se regăsesc în alte rapoarte și rezoluții și Cred că sunt uh, lucruri uh, care sunt valori obiective evidente pentru dezvoltarea europeană. Rolul autorităților locale și regionale este foarte important, inconturnabil chiar, și am discutat acest lucru în momentul discutării rapoartelor precedente, fără autoritățile locale și, respons- și locale uh, care sunt responsabile pentru punerea în practică a politicilor noastre, nu ne putem atinge obiectivele. Și Aș dori să adaug faptul că pentru mine dimensiunea urbană este foarte importantă. Orașele sunt importante pentru competitivitate, pentru că de multe ori sunt focare de uh, inovare și dezvoltare. Dar acolo apar și cele mai multe probleme sociale. Dar pentru mine dimensiunea urbană este foarte importantă. Acest lucru este valabil uh, și când este vorba de dezvoltare durabilă. Un alt lucru. Am dori, aș dori să răspund în legătură cu creditul uh, 100%. Când uh, este, există cofinanțare, există și coresponsabilitate, e logic. Dar în acest moment nu ne aflăm în acest context, în, ne aflăm în perioadă de criză, de dificultăți financiare pentru statele membre și nu cred că trebuie să ieșim din cadrul coresponsabilității pentru că regulile există și până la urmă cineva tre- va trebui să plătească nota. Este o propunere, s-a făcut o propunere, nu e obligatoriu să se folosească această propunere și multe țări nu au folosit această posibilitate de prefinanțare 100%. Aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru studiul în legătură cu consecințele pe care îl pregătește și mulțumesc pentru faptul că a folosit toate instrumentele necesare pentru a face față acestor consecințe și se răspunde astfel la o preocupare din acest raport. În uh, ceea ce privește previziunile de, cerute de domnul Van Nistelrooy, uh, sperăm că raportul va fi adoptat în aprilie. Dacă Comisia consideră că trebuie să mai așteptăm și să rediscutăm aceste lucruri mai târziu, uh, putem să hotărâm și acest lucru. Putem urma ritmul Parlamentului. Vom face așa cum credeți dumneavoastră că e mai bine. Pentru a relua și puncte de vedere eventual uh, menționate de alte comisii. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să fac o observație pentru că sper că nu ați înțeles bine. Din câte am înțeles eu, domnul Van Nistelrooy a spus că nu trebuie să întârziem acest raport, că trebuie să ne aducem contribuția la dezbaterea din Comisia CRIS și aș dori să spun că în calitate de nou membru al Parlamentului European, uh, prin grupul meu politic, am reușit să ajung în această subcomisie pentru criza economică și adevărul este că există o criză în economia reală simțită nu doar la nivel național, cât și la nivel local și regional și politica de coeziune și-a dus contribuție în ultimii doi ani la politicile anticriză sau de reconstrucție economică și um, voi pregăti și eu un raport fo uh, foarte scurt uh, de șapte pagini care voi contribui la raportul mare al Comisiei CRIS. Raportorul pentru raportul mare este doamna Pervenche Beres și raportul meu mic se referă la contribuția politicii de coeziune la reconstrucția economică și fac și o legătură cu schimbările structurale pe termen lung. Și dacă doamna Crața reușește să-și termine raportul până în aprilie, aceasta ar fi o contribuție excelentă la dezbaterea în legătură cu criza și politicile europene în contextul crizei. Problema majoră pe care o avem este legată de cunoștințe foarte puține în legătură cu impactul crizei la nivel local și regional, pentru că statisticile comparabile pe baza cărora ne vom, pe care ne vom putea baza vor fi disponibile numai mai târziu. E mai ușor să obținem date de la nivel național în legătură cu criza decât uh, cele de la nivel local și regional, dar asociațiile de regiuni au făcut totuși anumite anchete uh, care ne oferă date pentru a înțelege modul în care criza a um, acționat la nivel local și regional. Este doar o informație pe care am dorit să vă o comunic. Doamnă Crața? Mulțumesc, doamnă președinte, pentru propunerea dumneavoastră de cooperare. Apreciez foarte mult activitatea dumneavoastră în abordarea aceasta mai generală pentru a lupta împotriva crizei economice și financiare. Aș vrea doar uh, să răspund în legătură cu lucrările de anvergură. Sprijin acest lucru. Nu putem fi competitivi dacă nu ne aducem contribuție la realizarea acestor lucrări de anvergură. Dar principalele obiective, majoritatea obiectivelor sunt în regiunile de convergență. Este, acest lucru este foarte important într-un moment în care statele membre reduc cheltuielile publice din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă. Este important uh, să avem viziunea și să programăm lucrări majore. Mulțumesc, dragi colegi. Amendamentele trebuie depuse până pe 24 martie, ora 18. Vă mulțumesc mult, doamnă Crața, și cred că avem 5 minute pentru punctul 10. După cum știți, am înlocuit punctul 7 cu punctul 10. E vorba de raportul prind uh, reuniunea grupului de lucru cu privire la viitorul politicii de coeziune. A doua reuniune a grupului a avut loc și, conform tradiției, am, am invitat colegi de la Comisia Europeană, de la DG Regio, pentru a ne prezenta activitatea actuală în legătură cu viitoarea structură, arhitectură și funcție a politicii de coeziune pentru perioada de după 2013. Astăzi are cuvântul domnul Nicola de Michelis, care s-a mutat de la Degerigio eh, pentru a deveni uh, ajutorul șefului de cabinet al domnului Han și domnul Vambresca, care este șeful unității care se ocupă de studiile în legătură cu viitoarea politică de coeziune. Am discutat multe lucruri în legătură cu viitoarea arhitectură și obiectivele politicii de coeziune, precum și simplificarea sistemului. Deci a avut loc uh, un schimb de opinii, ca de obicei. Uh, și spre sfârșitul ședinței, din câte am înțeles eu, ne-am, uh, am căzut de acord în legătură cu următoarea procedură. Pentru că pentru a avea impact asupra viitorului politicii de coeziune, Comisia Regii trebuie să prezinte ceva, să oferă ceva. Deci, din câte înțeleg eu și din intenția colegilor, obiectivul nostru va fi aceea de a avea un document informal de poziție cu anumite elemente politice majore, importante pentru noi, legătură cu viitorul și grupul de lucru ar putea să le adopte ca propunere adresată dumneavoastră și dumneavoastră ați putea să acceptați acest document poate în iulie. Și astfel vom putea propune și comisiei uh, acest document cu condițiile de bază pe care le considerăm necesare pentru viitorul politicii de coeziune, fără a intra în dezbatere, pentru că va veni mai târziu, dezbaterea în legătură cu detaliile. Dar, ca punct de plecare, putem exprima care sunt așteptările noastre majore în legătură cu propunerile Comisiei. E urgent acest lucru pentru că dacă nu se schimbă nimic, Comisia probabil în noiembrie își va prezenta cel de-al șaselea raport privind coeziunea, în care, dacă, încă o dată, dacă așa rămâne cum, se, cum sunt lucrurile prevăzute, va prezenta cum uh, are de gând să arate politica de coeziune după 2013. Deci dacă dorim să ne aducem contribuția, Trebuie să discutăm această temă la ședințele Comisiei Regii și la grupul de lucru cu funcționarii din Comisie pentru a ne înțelege mai bine și pentru a spune ce credem noi. Și în al doilea rând, acest document informal și apoi la toamnă vom continua să lucrăm în cadrul grupului de lucru și vă vom ține la curent cu situația vom conlucra cu Comisia pentru a veni până la urmă cu o propunere care să reflecte și ambițiile noastre, a celor din Parlament. Asta am avut de spus. Dacă nu aveți observații, doresc să spun acum că mâine ne vedem la ora 9 și trebuie să aveți la dumneavoastră cartelele de vot pentru că vom vota mult și lucruri importante în legătură cu raportul Kirilov și Ian Olbricht Acum va avea loc ședința coordonatorilor, una scurtă, dar importantă, dar deci îi rog pe coordonatori să rămână în sală pentru o ședință de o jumătate de oră. Vă mulțumesc mult și ne vedem mâine. Okay. No, esto, no sé si lo ha dicho adrede o es que, da igual, no pasa nada porque lo haremos.